Oui. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien. Stimați colegi, vedeți, sala în acest moment este plină, deci putem să începem ședința. Așadar, în primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Nu sunt probleme, nu sunt întrebări. Apoi, trebuie să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 23-24 septembrie și 30 septembrie 2013. Dacă sunt uh, observații, nu sunt observații, prin urmare le considerăm adoptate. Apoi, la comunicări ale președintelui, Aș dori să vă spun că cel de-al cincilea dialog pe marginea MIFID a avut loc pe 9 octombrie, iar următoarele dispoziții au fost luate în considerare, structura pieței, guvernarea, uh, guvernanța întreprinderilor, uh, uh, structura investitorilor, materiile prime, și apoi uh, în domeniul de aplicare, sfera de cuprindere, iar un al șaselea uh, trialog este prevăzut pentru 16 uh, octombrie. În ceea ce privește rezoluția băncilor, cel al cincilea uh, trialog a avut loc la Strasburg pe 8 octombrie, iar reuniunea uh, a presupus uh, că am reușit să încheiem discuțiile legate de mecanismul de rezoluție. Apoi, am discutat despre uh, bail-in și asta pe baza prezentării făcute de către Consiliu și de către Comisie. S-a oferit un mandat pentru um, lucrări tehnice suplimentare, iar următorul dialog tripartit va avea loc la Strasbourg pe 22 uh, octombrie 2013. Nu mai sunt uh, comentarii, prin urmare trecem la punctul următor al ordinii de zi, care este raportul ce vizează asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Iar raportorul, domnul Terho, este aici și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Vă voi prezenta acum pe scurt principalele principii ale proiectului meu de raport, uh, care urmează Cartea Verde prezentată de Comisia Europeană cu privire la asigurarea dezastrelor naturale și a celor cauzate de om. Ne întrebăm în legătură cu necesitatea uh, unei acțiuni europene în acest domeniu. După aceea însă voi fi gata să ascult părerile dumneavoastră și voi aștepta și amendamentele dumneavoastră pentru a ajunge la un text coerent. E bine, după cum știți, statele membre sunt expuse la uh, diverse riscuri, iar uh, previzibilitatea dezastrelor naturale depinde de diversi factori. De exemplu, uh, factori meteorologici și factori geografici. De aceea cred uh, că produsele adaptate fiecare circumstanțe sunt cele mai bune pentru a putea face față acestor uh, tipuri de factori. De aceea susțin uh, flexibilitatea în ceea ce privește piața asigurărilor ca fiind un element cheie pentru a asigura aceste produse specifice, asta decât să adoptăm o soluție care se potrivește tuturor circumstanțelor. Mai mult decât atât, aș dori să subliniez necesitatea uh, prevenției ca prim pas uh, pentru a face față dezastrelor. Cu cât investim mai mult în prevenție, cu atât uh, plătim mai puțin în caz de evenimente neplăcute. Apoi, nu trebuie să renunțăm la principiul responsabilității individuale. Este foarte important ca oamenii și comunitățile locale să își dea seama de riscurile existente și uh, de ceea ce se poate întâmpla dacă nu se pregătesc așa cum trebuie pentru aceste riscuri. Apoi, raportul subliniază rolul informației pentru a ajuta cetățenii atunci când trebuie să facă anumite alegeri. Ar fi util să se dezvolte o rețea pentru schimb de bune practici și informații care să implice și autoritățile locale. În cele din urmă, aș dori să reamintesc faptul că, pe de o parte, dezastrele naturale depind de uh, factori meteorologici și geografici, iar pe de altă parte, dezastrele cauzate de om se datorează unui comportament greșit sau uh, unei proaste gestionări a riscurilor. Așadar, catastrofele naturale uh, și dezastrele cauzate de uh, om sunt acoperite de diferite tipuri de asigurări și nu ar fi adecvat să le tratăm împreună. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să ascult părțile dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Domn președinte, mulțumim domnule Tero. Dau cuvântul domnului Langen din partea PP. Na, ok. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Foarte bine, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru că a punctat cele mai importante elemente în raportul său și le-a verificat. Eu, da, e o carte verde și cartea verde este primul pas al uh, analizării unui subiect aici la Parlament. Dacă suntem de acord cu Comisia că trebuie să avem o, uh, acest subiect pe ordinea de zi, va urma o carte albă. Deci de aceea uh, Uh, în Cartea Verde suntem succinți. Așa a fost și colegul nostru, raportorul. În proiectul de raport se recunoaște că piața asigurărilor este eterogenă și că în statele membre um, diferitele riscuri sunt, uh, riscurile sunt diferite. Am în fața mea un document uh, cea de-a doua întreprindere de asigurări din lume a făcut o analiză cu privire la uh, o evaluare a riscurilor. E vorba de furtuni tropicale, de inundații, de deversări de râuri, cu tremure, tsunami, uh, avalanșe. Aici aveți rezultatul total, rezultatul complet. Cele 10 regiuni cele mai amenințate din lume, slavă Domnului, nu sunt în Europa, ci în afara Europei. Tokyo, Yokohama cu 751 de milioane de oameni, Manila cu um, 34,6, apoi o regiune din China, uh, Osaka, Kobe în Japonia, Jakarta, Nagoya în Japonia din nou cu 23 de milioane de locuitori, Calcuta 18 milioane, Shanghai 17, Los Angeles 17 și Teheran 15,6 milioane locuitori. Vedeți, este un subiect important în Europa, dar în afara Uniunii Europene, de fapt, uh, uh, sunt uh, riscurile cele mai mari. Și găsiți totul în acest document. Este cât se poate de clar, este un aviz de la Swiss Ray, o mare companie de asigurări și chiar merită să avem în vedere acest studiu, dacă tot discutăm subiectul. Și acum, revenind la Europa, după cum ne spune Cartea Verde, diferențele dintre statele membre sunt foarte, foarte mari, mai ales în ceea ce privește uh, riscul de, de cutremure, uh, inundații și așa mai departe. Tsunamiuri au existat pe aici, pe acolo, dar nici vorbă de dimensiunea celor din Oceanul Indian sau Pacific. Deci, este un subiect atot cuprinzător și raportorul l-a elaborat foarte frumos. Nu există soluții generale pentru absolut toate cazurile. Tocmai de aceea este cu atât mai important ca sectorul public și privat să Um, își asume răspunderea. După cum vă spuneam, uh, și răspunderea proprie este foarte importantă, pentru că statul nu poate prelua aceste riscuri. Nu este vorba despre proastă guvernare, nici vorbă. E vorba de catastrofe naturale care de obicei n-au cum să fie prevăzute 100%. Eu uh, am uh, fost în, la, la Tokyo și am vizitat epicentrul cu tremurului și să știți că în Japonia există un sistem care a fost la, elaborat pentru asta, un sistem care înregistrează aproape 170 uh, de seisme pe an și există un sistem de alarmă de la 4,0 pe scara Richter. este declansat în două minute. Toată lumea primește informații necesare prin televiziunea publică despre locul periclitat, despre cât de mare este pericolul și așa mai departe. Ei bine, asemenea sisteme comparabile nu există în Europa. Proiectul de raport solicită Comisiei accesul la informații științifice și subliniază importanța răspunderii proprii. Chiar vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că este o abordare foarte corectă. El uh, subliniază că nu există o fragmentare a pieței Și apoi, elemente critice. Eu am găsit patru. La punctul A se ia în considerare faptul că situația din statele membre este foarte diferită, fără însă a se face trimitere la diferențele culturale, geografice, juridice, de aici nevoie de o completare așadar. Apoi, la punctul 8, se cere societăților de asigurare să ofere protecție și stimulente economice pentru cetățeni în vederea încheierii de asigurări, dar trebuie să vedem exact ce înseamnă aceste stimulente economice. La punctul 9 se cere asiguratorilor să simplifice contractele uh, dar uh, aș da această propunere doamnei Beres, pentru că ea e acum uh, cea care vrea să includă acest subiect la PRIPS. Eu cred că aceste reglementări cu privire la informațiile cheie trebuie să apară altundeva, la directiva cu privire la piața asigurărilor. Pentru că, până la urmă, probabilitatea metoda de calcul a probabilității unui cutremur sau unui tsunami este una foarte lacunară. Apoi, se pune întrebarea cum putem să fim mai preciși pe aici, pe acolo, dar uh, dat fiind că raportorul a fost constrâns de încadrarea uh, în numărul de cuvinte și de rânduri, cred că tot ce putem face este să depunem amendamente pentru completare și îmbunătățire. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Langan. Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său. Cum spunea și colegul Langen, și eu împărtășesc majoritatea aspectelor care se regăsesc în acest raport. În ceea ce privește uh, prevenția și informarea, e bine, împărtășesc opinia că avem nevoie de cercetări în acest domeniu companiile de asigurare și reasigurare deocamdată nu au suficiente date de risc uh, cu privire la dezastrele uh, naturale. Asta înseamnă că este greu pentru ele să găsească cele mai bune asigurări la prețul cel mai bun uh, pentru fiecare dezastru în parte. Raportorul nu consideră că o soluție care se potrivește tuturor circumstanțelor este fezabilă. Eu sunt de acord cu dânsul. După părerea mea, din câte știu eu, statele membre au sisteme diferite care funcționează destul de bine astăzi și nu văd de ce am dori să ne îndepărtăm de aceste soluții. Reasigurările sunt uh, prezente la nivel uh, global, uh, sunt prime de reasigurare pentru asigurările care provin din sisteme diferite de la un stat la altul. Am rezerve, ca și domnul raportor, în legătură cu schema obligatorie de asigurare, deși are sens să punem la un loc costurile de asigurare uh, Eh, dar eh, în aceeași măsură trebuie să ne amintim că există o răspundere a indivizilor și n-ar trebui eh, îndepărtate stimulentele pentru încheierea unor asigurări. E clar că trebuie să și prevenim cauzele unor potențiale dezastre. Apoi aș dori să întreb Comisia de ce discutăm în același document despre dezastre naturale și dezastre cauzate de om. Mă întreb asta pentru că există o parte de răspundere în ceea ce privește dezastrele naturale, dar în ceea ce privește dezastrele cauzate de om, e clar că sunt anumite persoane care chiar poartă această răspundere. Din perspectiva asigurărilor, așadar, uh, aceste uh, asigurări uh, sunt acoperite de răspunderi, de asigurări care vizează proprietatea, iar celelalte de asigurări care vizează răspunderea. Am văzut ce s-a întâmplat la Fukushima când a existat un dezastru natural care a dus la un dezastru cauzat de om am văzut ce se întâmplă atunci când uh, apa poate să uh, cauzeze uh, daune majore și aici cred că nemții au experiență având în vedere ce s-a întâmplat în primăvară în această țară. Atunci când vine vorba despre răspundere, știu că Comisia lucrează cu directiva care vizează răspunderea de mediu. Știu că se lucrează la actualizarea directivei cu privire la răspunderea nucleară și, de asemenea, știm că există și o directivă cu privire la răspunderea uh, offshore. Așadar, există foarte multe direcții generale în comisie care se ocupă de acest subiect. Prin urmare, mă întreb uh, dacă nu riscăm uh, să venim cu anumite regulamente care uh, să se contrazică unele pe celelalte. Practic, așa am putea cataloga această acțiune ca fiind un dezastru birocratic cauzat de comisie dar sunt gata să lucrez la acest dosar cu raportorul și cu raportorii din uh, umbră și, cum spunea și Werner Langen, vom analiza împreună toate posibilitățile într-o manieră coerentă. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc mult! În mod normal, doamna Miții are cuvântul, dânsa nu este în sală. Dumneavoastră o înlocuiți, doriți să interveniți uh, acum pentru a nu mai Uh, prelungi discuția? Da? Mulțumesc foarte mult, voi fi foarte succint și voi vorbi în numele colegei, colegei mele, doamna Miți, care nu a putut să ia parte la ședința noastră de astăzi. Voi vorbi despre asigurarea uh, dezastrelor naturale și a celor cauzate de om. Raportul este un bun punct de plecare și analizează toate aceste chestiuni. Este un pas uh, bun făcut în direcția cea bună. Sunt de acord uh, cu uh, avizul raportorului că nu există o abordare care se potrivească tuturor circumstanțelor în legătură cu această chestiune. O astfel de abordare ar reprezenta un lucru nenecesar în Europa. Apoi, prevenția și informarea. Există un acord conform căruia accesul la mai multe informații ar trebui să fie de ajutor pentru consumator și pentru asigurator. Aceste informații însă ar trebui să fie mai locale și să se axeze uh, pe un anumit fenomen pentru a oferi consumatorilor cea mai bună opțiune posibilă. Raportul însă nu ia în considerare furnizarea de informații ca atare. Eu cred că, de asemenea, ar trebui să ne gândim să includem un bun schimb de informații practice pentru a facilita transferul de date între guverne, asiguratori și consumatori, fără a încălca protecția datelor. În ceea ce privește prevenția, cred că raportul ar trebui să facă mai multe în ceea ce privește sublinierea importanței rolului guvernamental în educarea cetățenilor legătură cu uh, chestiunile acestea. Apoi, în ceea ce privește piața asigurărilor. Ei bine, aici ar trebui să se facă o mai mare diferențiere între dezastre naturale și cele cauzate de om. Raportul atinge aceste subiecte, însă cred că ar trebui făcute mai multe în acest domeniu. Ar trebui, de asemenea, să se dea atenție faptului că deși aceste aspecte sunt separate, sunt ocazii în care uh, un astfel de dezastru îl accentuează pe celălalt. Suntem de acord așadar cu ideea de a avea informații în legătură cu uh, contractele care ar trebui să fie redactate în termeni mai uh, simpli decât se întâmplă în prezent. Aici intervine și chestiunea informațiilor. Asigurările ar trebui să se bazeze pe risc pentru ca acestea să fie eficiente. Dar e nevoie de uh, informații adecvate care să fie disponibile. Apoi, în ceea ce privește dezastrul moral, e clar că acesta nu este uh, analizat adecvat. E un subiect care ar trebui uh, analizat așadar pe viitor. Cred că sunt chestiuni care ar trebui așadar vizate. Asigurările neobligatorii. În ceea ce privește natura obligatorie a unor astfel de asigurări, suntem de acord cu raportorul că asigurarea obligatorie pentru dezastrele provocate de om în acest moment nu este necesară. Prin urmare, vom propune amendamente în conformitate cu aceste idei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Biset are cuvântul. Mulțumesc, domnule Gozes. Aș vrea să-i spun domnului Tero că raportul pe care ni l-a prezentat are două fațete. O fațetă pe care noi o considerăm pozitivă și anume cea a anticipării prin prevenire și a formării și o altă fațetă care este mai controversată și anume aceea responsabilității individuale care ar depinde de acțiunea statelor membre și a acțiunea europeană. Și doar un comentariu la început, pentru că în intervențiile colegilor mei uh, care afirmau că ar trebui să se definească mai bine ce ține de dezastre naturale și ce ține de dezastrele antropogene, deci care sunt cauzate de om, este un lucru foarte greu de diferențiat, pentru că mi se pare că ne aflăm într-o situație în care responsabilitatea umană este din ce în ce mai mare, în ceea ce privește dezastrele naturale. Bineînțeles că nu mă refer aici la cutremure sau la tsunami, dar mă refer la secetă, la inundații, la caniculă sau incendii. Deci această diferențiere este din ce în ce mai greu de făcut, tocmai pentru că responsabilitatea omului în a, această apariție dezastrelor naturale și această adevărată cursă a catastrofelor care ne amenință este foarte greu de făcut. Referitor la raportul propriu-zis, mi se pare că faptul că se subliniază importanța prevenirii este un lucru foarte bun și aceasta cu atât mai mult cu cât dezastrele s-au uh, multiplicat și diversificat în ultima vreme. Și costul lor, din punct de vedere economic, este din ce în ce mai mare un cost uh, care poate pune sub semnul întrebării dezvoltarea economică ulterioară a statelor membre și a întregii planete. Iată de ce, din acest punct de vedere, sublinierea importanței uh, formării mi se pare esențială și uh, cred că trebuie simplificată viața cetățenilor, pentru că aceștia sunt lipsiți de orice fel de arme pentru a răspunde în fața acestor uh, probleme. Trebuie să-i ajutăm la nivel european prin documente uh, standardizate, cât mai simple cu putință, cât mai directe, pentru ca aceștia să înțeleagă foarte bine ce anume este acoperit în cazul unui risc, care sunt acțiunile pe care trebuie să le urmeze și procedurile necesare. De aceea mi se pare util să existe și un site internet care să fie dedicat acestor informații și unde fiecare să poată avea acces rapid pentru regiunea sa, pentru orașul, cartierul sau chiar și casa sa pentru a vedea care sunt riscurile aferente zonei unde locuiește. Iată de ce, referitor la riscuri, ni se pare că cel mai bine este să avem o informare cât mai detaliată a cetățenilor. Există însă și elemente de divergență față de poziția raportorului care se referă la um, nuanțele referitoare la responsabilitatea individuală care este dezlegată practic de acțiunile la nivelul statelor membre sau a, a intervenției europene pentru că dezastrele naturale e clar că depășesc cu mult posibilitatea de acțiune a unui individ sau chiar și a unui stat membru. Așa că mă gândesc aici nu neapărat la uh, produsele oferite de companiile de asigurare și de la regulile unice obligatorii care ar putea fi impuse, pentru că aici e bine să avem o anumită flexibilitate și o ofertă variată, dar Europa ar trebui să ajute pentru a avea niște obiective comune, convergente, tocmai pentru a avea un, uh, o mai mare responsabilizare la nivel individual. Ar trebui deci să mergem înspre o adevărată armonizare nu doar la, nivel, la nivelul formării, ci și al contractelor de asigurare, astfel încât să știm foarte bine care este angajamentul pe care și-l ia fiecare persoană, ce înseamnă partajarea riscurilor și aceasta pentru fiecare tip de asigurare în parte. Referitor la dezastrele provocate de om, aici ar trebui să identificăm și uh, poluarea, poluarea chimică, în special catastrofele nucleare și aici evaluarea ar trebui să fie mult mai riguroasă. și, din punctul nostru de vedere, nicio prevedere referitoare la sectorul privat uh, nu ar putea uh, realiza o asigurare completă în ceea ce privește un dezastru nuclear. Și vom depune un amendament în acest sens și, bineînțeles, uh, am dorit să lucrăm pe această temă cu raportorul principal și raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Epping, care înlocuiește pe domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fox, mi-a cerut uh, să spun aici că este mulțumit cu raportul uh, domnului în ceea ce privește dezastrele provocate de om și dezastrele naturale. În special, faptul că aceste dezastre nu pot fi considerate ca fiind în aceeași categorie, pentru că e vorba de două categorii diferite cu implicații diferite. Iată o diferențiere foarte clară pentru domnul Fox. În al doilea rând, uh, nu există o distorsiune în această temă care ar putea justifica o intervenție la nivel european și este de acord cu faptul că raportorul nu consideră că există o, o soluție unică pentru toate situațiile. Este de acord cu raportorul că ar trebui să existe un cadru neobligatoriu ca fiind cea mai bună soluție pentru a ține cont de diferențele la nivel geografic. geografic. Cu toate acestea, domnul Fox este îngrijorat în legătură cu procesul de standardizare, pentru că aceasta poate funcționa, dar dacă există definiții variate, și va fi foarte greu de aceea să se ajungă la niște standarde comune. Așa că cere să, să existe o abordare pragmatică și rezonabilă care n-a existat până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Ciuntis. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și colegii dinaintea mea, acest raport reprezintă un punct de plecare foarte bun, pentru că el prezintă principalele elemente în acest domeniu. Chiar ieri a avut loc un cutremur în estul Cretei, bănuiesc că știți uh, despre ce zonă vorbesc. Este vorba de zona cu, cu tremurile cele mai uh, importante și de altfel în urmă cu câțiva ani a existat și un tsunami foarte mare acolo. Așa că suntem îngrijorați în legătură cu consecințele acestui cutremur. Vorbesc despre aceasta pentru că e clar că trebuie să facem o diferențiere între dezastrele naturale și cele antropogene, dar chiar și atunci când e vorba de dezastrele naturale, nu putem să le includem pe toate într-o singură categorie, pentru că una este un cutremur și, din păcate, nici Japonia, nici Grecia n-au găsit modalități pentru a, a ști dinainte când vor avea loc astfel de cutremure, iar, pe de altă parte, deversările de râuri sau inundațiile sunt cu totul altceva. sau alte fenomene naturale care depind de fenomenele meteorologice și care afectează mediul și, prin urmare, clima. Cred că ar trebui să ținem cont de această realitate și să precizăm toate aceste aspecte. Există, pe de altă parte, și acțiunile omului care duc la apariția sau declanșează anumite dezastre naturale. Și sunt de acord cu raportorul care spune că formarea este practic cea mai bună modalitate de abordare a acestei probleme. Pentru că cum altfel am putea vorbi despre prevenire atunci când e vorba, de exemplu, de cutremure? Putem avea niște norme în domeniul construcției care să țină cont de consecințe, astfel încât consecințele să fie cât mai slabe cu putință și numărul victimelor să fie cât mai scăzut iar informarea în legătură cu comportamentul pe care trebuie să-l ai este foarte importantă. Deci dacă putem organiza schimburi de experiențe pentru a întări acest aspect al prevenirii, iată, suntem de acord și îl susținem pe deplin. Un al treilea comentariu pe care aș vrea să-l fac. Și voi prezenta amendamente detaliate în acest sens. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să se asigure că îi protejează pe cetățenii uh, Uh, consumatori de uh, produsele oferite de companiile de asigurări care nu sunt uh, tocmai bune. Și ce vreau să spun cu aceasta? Există o tendință de a apărea pe piață astfel de produse în domeniul asigurării și dacă nu avem reguli foarte clare în ceea ce privește produsele oferite de companiile de asigurări, tare mi-e teamă că până la urmă vom, ne vom confrunta cu adevărată bulă a primelor de asigurare. Acum, referitor la dezastrele provocate de om, regulile de siguranță și politicile necesare, știm foarte bine care sunt consecințele asupra mediului și toate aceste reguli trebuie să țină cont de existența acestor dezastre, tocmai pentru a evita această bulă despre care vorbeam mai devreme. Și vreau să mulțumesc raportorului pentru că el ne-a oferit un document foarte bun pentru dezbaterea noastră. Mulțumesc, domnul Lang, îmi dorea să intervină din nou foarte pe scurt. Da, aș dori să vin cu câteva adăugiri după ultima intervenție a colegului. Uh, prevenția la nivelul clădirilor și cu privire la cutremure este, în primul rând, în opinia mea, o sarcină națională. Nu Uniunea Europeană trebuie să preia această problemă, pentru că se poate acționa doar în baza um, domeniului de standarde. Dar nu va exista o soluție unitoară, va, va exista doar suprabirocratizare. Și apoi, în ceea ce privește cooperarea, intervenția, informația, uh, prevenția. Da, pe, aici, pe acolo, aceste lucruri au sens, dar nu putem să ne lansăm acum în himera schimbărilor climatice pentru a face programe uriașe. Nu se poate ca aceasta să fie sarcina Uniunii Europene. Cel de-al 12-lea raport al uh, Consiliului Internațional de Climă ne spune că într-o situație extremă, nivelul mărilor până în anul 2050, 2100, va crește cu 82 de centimetri. Asta în situația cea mai extremă. Cu siguranță creșterea va fi mai mică, iar în Europa, din ce îmi dau eu seama, nici o țară nu este vizată de această problemă. Deci nu are rost să creăm noi prog- programe de promovare și finanțare care n-au nimic de a face cu Europa, ci mai degrabă ar alte, ar viza alte regiuni din lume. Si elle ne souhaite pas, je passerai la parole au da, dacă nu dorește altcineva să intervină, atunci dau cuvântul raportorului. Comisia, dacă dorește să intervină, nu. Comisia a rămas mută. Domnule raportor, vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chair, and thank you all. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuțiile pe care le-au adus. Văd că Asupra punctelor generale suntem uh, oarecum de acord și bănuiesc că vom avea o cooperare foarte bună mai târziu, când vom intra în detaliu și vom analiza amendamentele de compromis pentru a ajunge la documentul final. Sunt, deci, uh, optimist în legătură cu rezultatul la care vom ajunge și vă mulțumesc din nou pentru comentariile dumneavoastră. Mulțumesc și eu, domnule raportor. Și acum, în ceea ce privește calendarul, pentru depunerea amendamentelor avem până pe 22 octombrie la ora 12, dezbaterea amendamentelor 25-26 noiembrie în cadrul comisiei și votul în comisia ECON pe 17 decembrie și este prevăzută dezbaterea la plenară în februarie 2014. Iată, deci, am terminat acest punct uh, de pe ordinea de zi și va trebui să trecem la următorul uh, punct uh, de pe ordinea de zi, dar nu toți deputații au ajuns în sală, așa că facem o scurtă pauză până la orele 16, când vom analiza raportul doamnei Ferreira. Vă mulțumesc! Adă, do deci, you Okay, um, I think we can resume. I, I can see all... Dragi colegi, cred că putem să reluăm ședința. Văd că principalii actori sunt în sală și vom uh, analiza proiectul de raport al Elisei Ferreira în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție Așa că, fără nicio întârziere, îi dau cuvântul raportoarei Elisa Ferreira. Este, este textul... Mai întâi, aș dori să spun că acest text legislativ uh, care vizează rezoluția bancară are caracteristici specifice în măsura în care am lucrat simultan la acest uh, text, la această rezoluție așadar, și la textul directivei care se aplică cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, adică directiva care vizează rezoluția în sectorul bancar. Prin urmare, rezoluția unică este un fel de subansamblu care uh, se inserează într-un uh, cadru mai vast și e necesar să existe legătură între acest subansamblu și uh, ansamblu său. Cum am văzut la primul schimb de uh, opinii, exista nevoia de a se înainta amendamente la acest uh, text care uh, vizează mecanismul unic de rezoluție, MUR, și la mecanismul unic de supraveghere, adică MUS. Ne-am gândit să nu înaintăm amendamente care să creeze uh, contradicții uh, cu textul, problemă care s-ar fi putut regăsi la dialogurile tripartite. Până la urmă vorbim despre uh, posibilitatea de recuperare, de redresare a unei instituții bancare. În amendamentele care vizează propunerea uh, Comisiei uh, nu ne atingem de elementele fundamentale ale acestei propuneri. Se pare că de manieră generală, propunerea Comisiei este ambițioasă și merge în sensul pe care l-a solicitat Parlamentul în 2010. De asemenea, cuprinde uh, elemente interesante și, prin urmare, e bine să nu pierdem uh, timpul pe marginea acestui uh, dosar, ci doar să îmbunătățim textul în legătură cu elementele care îl constituie. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne gândim puțin la decizia de a uh, supune la rezoluție o instituție bancară. S-a spus și la primul schimb de opinii acest lucru și au fost înaintate amendamente. Prin urmare, cred că trebuie să păstrăm aceste amendamente care au ca scop uh, clarificarea instituțiilor care pot să declare că o întreprindere de credit se află într-o uh, stare de prefaliment, prin urmare trebuie lansată procedura de rezoluție. Cred că aceste lămuriri uh, reprezintă un element important uh, în măsura în care există transparență în uh, procesul de luare de decizii. E vorba de coerență și, până la urmă, trebuie să înțelegem că cei care se află sub supraveghere trebuie să aibă încredere în criteriile care li se vor aplica în faza de prerezoluție. De asemenea, trebuie să cunoască care sunt mecanismele de apărare care se află la um, dispoziția persoanelor care recurg la această procedură. Prin urmare, trebuie să există o supraveghere a acestor uh, sarcini, chiar dacă am putea uh, prevedea anumite schimburi de uh, opinii între diversele niveluri implicate, adică între supraveghere și rezoluție însă ceea ce este esențial este să definim foarte clar cine este responsabil de mecanismul uh, de uh, rezoluție. Mai există un alt aspect interesant uh, de subliniat, după părerea mea, și anume problema participării Parlamentului. Dacă ne gândim puțin la ceea ce am anunțat deja, am explicat deja, și anume numirea președintelui BCE sau atunci când am vorbit despre autoritățile de supraveghere, e bine și acolo direcția noastră a fost că în legătură cu acest mecanism uh, unic de rezoluție, ar trebui să existe anumite principii care să fie respectate în ceea ce privește directorul executiv, directorul executiv adjunct, uh, și în legătură cu aceștia ar trebui să ne gândim că trebuie să existe uh, transparență și control în legătură cu luarea de decizii, iar aici trebuie implicat și Parlamentul. Mai există un al treilea aspect care este important în această dezbatere. Este vorba de uh, existența unei uh, facilități de împrumut sau de alt tip de backstop uh, public, solid, astfel încât acest fond de rezoluții să poată să uh, funcționeze. Acest uh, fond ar trebui să fie operațional odată ce uh, intră în vigoare legislația. Este o chestiune complicată și în legătură cu aceasta Parlamentul European nu poate să facă solicitări concrete în legătură cu caracteristicile și tipul uh, acestui instrument, acestui mecanism, însă procesul trebuie să fie unul credibil. Nu putem să așteptăm timp de 10 ani, adică înainte ca uh, fondul uh, să poată permite lansarea de uh, proceduri de rezoluție. De Deci este important să garantăm acest lucru. În aceeași măsură, trebuie să ne asigurăm că acest instrument uh, este unul public care, subliniez, n-ar trebui să facă neapărat uh, apel la banii contribuabililor, însă un instrument public care să permită să um, alimenteze acest fond de rezoluție. Aici vorbim până la urmă și despre bănci care fac obiectul acestui mecanism de uh, rezoluție. Aici nu vorbim doar despre sectorul bancar, însă ci de toate întreprinderile acoperite de uh, mecanismul de uh, rezoluție. Aceste contribuții, aceste vărsăminte, ar trebui să fie efectuate în conformitate cu riscul, iar aceste cotizații ar ieși din conturile băncilor, nu din banii contribuabililor. Apoi, un ultim punct uh, este unul care se leagă de uh, problema bail-in, adică a uh, rezoluției interne. Iar aici intrăm practic în textul unei alte directive RRD. Deci vorbim despre bail-in, de recapitalizare internă, care este un mecanism declanșator al utilizării fondului din momentul în care depozitele încep să se apropie de tipul de uh, active de tip 1. Uh, ar trebui uh, fixate mai multe criterii pentru declanșarea acestei proceduri. Există un calendar care trebuie să fie prevăzut în acest document și ne gândim că asta ar trebui să permită piețelor să dezvolte o anumită încredere, adică există un mecanism declanșator și în legătură cu acesta în funcție de acesta am ști exact când ar fi uh, uh, lansat uh, procedura de rezoluție. Ar trebui să ne gândim și la diversele tipuri de depozite cuprinse în acest text, dar esențial este că dacă există o intervenție a fondului, dacă există un transfer de active, dacă dorim apărarea unui bloc de active, atunci trebuie să existe un mecanism declanșator. Iar acest mecanism este cel care presupune că începem să ne atingem de anumite active. Apoi, ar trebui clar să ne organizăm. Ne gândim la data de intrare în vigoare a diverselor acte legislative, pentru că avem de-a face cu acest mecanism de um, unic de rezoluție, iar uh, textul care îl vizează și celelalte uh, texte reprezintă o uh, arhitectură uh, prin urmare, în cazul acestei arhitecturi, elementele trebuie să fie compatibile unele cu celelalte. Deci n-am putea să nu respectăm această uh, conformitate între texte. Sunt niște elemente pe care le-am uh, prezentat și la primul schimb de opinii. Aveți amendamentele. A fost înaintate de colegi, iar eu aș dori să înaintez uh, câteva amendamente suplimentare care uh, însă nu uh, contravin marilor direcții pe care deja le-am trasat. Și sper că împreună, datorită amendamentelor, vom putea îmbunătăți acest text. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna președinte. Din partea PP-ului, uh, acum uh, Corin Vortmanco. Yes, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc Elisei pentru cooperarea constructivă pe care deja am început-o și apreciez faptul că avem uh, ambele un angajament și anume vrem ca acest subiect să fie tratat cât mai repede, dar punând calitatea pe prim plan. Nevoia de a avea acest mecanism unic de rezoluție reprezintă până la urmă un pilon important al Uniunii Bancare, iar Parlamentul ar trebui să facă tot posibilul să ajungă la un acord înainte de alegerile europene. Pentru mine e foarte important să se întâmple asta. Dar sigur că pentru asta e nevoie de o echipă și trebuie să vedem cum reacționează Consiliul. Din acest punct de vedere sunt de acord cu Elisa. Textul merge în direcția cea bună și sper că vom reuși să convingem și Consiliul de asta. În al doilea rând, în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat cu mecanismul unic de supraveghere, Marian Tyson s-a descurcat foarte bine, la fel și la BRD, unde se negociază în continuare. Nu o să reluăm aceste discuții în cadrul acestei uh, dezbateri de acum, ci să luăm concluziile de agata. E însă mai complicat în ceea ce privește BERD, pentru că noi nu cunoaștem concluziile acestor negocieri deocamdată. Ei bine, mm, aș vrea să atrag atenția la unul din amendamentele menționate de Elisa. E vorba de preferințele depozitarilor. Când acest fond va intra în joc, impresia mea este că trebuie să rezolvăm lucrurile la BRD și până la urmă e nevoie de omogenizare la nivel european. Nu știu, uh, am mari semne de întrebare. Cred că acest amendament contrazice ideea că vrem să acționăm în funcție de concluziile și rezultatul uh, negocierilor BRD. E o parte a rezultatului, dar nu e bătut în cuie și e un subiect pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. În ceea ce privește domeniul de aplicare, sunt de acord că toate băncile trebuie incluse. S-a întâmplat și de mecanismul unic de supraveghere, trebuie să se întâmple și acum. Mai mult decât atât, să vedem ce se întâmplă și cu băncile mai mici. Ele nu fac parte din analiza calității activelor și în ceea ce privește inițierea uh, mecanismului unic de supraveghere sau mecanismul unic de rezoluție, trebuie să avem o imagine foarte clară despre uh, formula în care funcționează aceste bănci mai mici, fiindcă trebuie și ele să contribuie la fond, dar într-o manieră ponderată, ar trebui să existe proporționalitate și, în ultimul rând, și un beneficiu pentru ele. E un mare semn de întrebare pentru mine. Apoi, am discutat despre rolul comisiei și sunt de acord că nu ar trebui să limităm puterile discreționare ale comisiei, Sigur, uh, există câteva prerogative pentru că noi avem uh, um, aici competențe, mai, are și Comisia competențe în ceea ce privește ajutorul de stat, dar cred că ar trebui să existe un rol mai puternic la nivelul Consiliului Executiv. Doar așa vom avea o abordare comunitară în cadrul acestei directive, iar uh, în ceea ce mă privește, trebuie să ne uităm nu doar la componența comitetului. Eu aș vrea să fie și Comisia și BCE acolo cu putere de vot, pentru că BCE-ul are ceva de spus la nivelul supravegherii, are expertiză și ar fi foarte bine să aibă un cuvânt de spus la nivelul Consiliului Director. Interesul comunitar trebuie să fie unul uh, care să primeze în acel for. Putem să discutăm mai târziu în detaliu despre sarcinile concrete. Cu privire la fondul de rezoluție, iarăși sunt perfect de acord cu Elisa, avem nevoie de un backstop. Nu toată lumea vrea să recunoască această nevoie, dar avem nevoie Um, de o măsură de ultimă instanță și, de asemenea, cred că ar fi mai bine să acționăm în paralel în ceea ce privește găsirea unui acord pe mecanismul unic de rezoluție. Senzația mea este că Eurogrupul consideră că e nevoie de o, urgen- că e o urgență, mai ales la Ecofin, și cred că trebuie să progresăm. Menționez și un alt subiect, e vorba de confidențialitate. Planurile de rezoluție vor fi depuse de către bănci. Consiliul vrea să discute totul în plenul um, Consiliului Director. Dar aceste dosare conțin foarte multe informații și cred că este riscant să procedăm astfel, mai ales că toate aceste informații confidențiale sunt uh, oferite așa pe tavă, deci ar trebui să vedem exact uh, care este diferența între plenară și sesiunea executivă. Aștept cu nerăbdare cooperarea și sper că vom reuși să progresăm repede repejor. Totuși, pentru mine, e important să ne aliniem cu negocierile verde pentru a avea uh, un aviz bun și din partea celorlalți. Mulțumesc, spune președinta. Silvi nu e aici, ea reprezintă alte și mi-a dat câteva notițe. Oricum, eu vreau să intervin și în nume propriu, dar o voi face mai uh, târziu, după ce au intervenit toți raportori din umbră. Deci, uh, Silvi de la ALDE spune că salută această propunere, e mare nevoie de ea. Este important ca acest mecanism să existe și ea e de acord cu uh, prevederile din uh, mecanismul unic de supraveghere care trebuie să se regăsească și în uh, MUR, așa cum spunea și Elisa. Există legături cu mai multe acte normative și aceste legături trebuie să fie foarte uh, bine întemeiate din punct de vedere juridic, să existe o bună aliniere în directiva pentru redresare și rezoluție. Legătura dintre ajutorul de stat și rezoluție trebuie clarificată atât în ceea ce privește prerogativele cât și încadrarea în timp și uh, marja de manevră a Comisiei, pentru că aceasta este foarte amplă în ceea ce privește acordarea de ajutor de stat. Contribuțiile ex ante de către instituții sunt uh, definitive. Ea este de acord cu un backstop, dar nu ar trebui ca acesta să fie o precondiție pentru intrarea în vigoare a mecanismului unic de rezoluție. Se prea poate să găsim o, se, se poate să găsim o soluție um, corectă prin participarea tuturor actorilor vizați. În ceea ce privește votul, uh, cei de la BCA trebuie să fie observatori fără drept de vot, pentru că prerogativele de supraveghere și cele de rezoluție sunt diferite și e nevoie și de un echilibru între um, gazdă Um, și sediu. În ceea ce privește bonitatea, uh, e nevoie de investiție în, investiții în instituții care uh, sunt sănătoase. Riscul bancar și datoria suverană Um, au fost corelate cu succesul scontat. La 6 cu 4 se prevede un veto. Acesta ar trebui eliminat dacă nu există un sprijin public național. Și apoi abilitatea ca prin mecanismul unic de rezoluție să se găsească, să se uh, creeze uh, consilii uh, de mediere e foarte bine oricum, acestea au fost notițele raportoarei din umbră, au fost foarte subținte, sper că nu le-am interpretat prost, spune președinta. Și acum trecem la vers și Sven, cred că tu ești vizat. Da, Filip este co-raportor din umbră și votează în continuare la ITRE, așa că iată-mă. În primul rând vreau să-i mulțumesc mult de tot Elisei pentru raport și mulțumesc Comisiei pentru această propunere și pentru uh, progres, pentru că este un element esențial pentru ca mecanismul unic de supraveghere pe care l-am votat împreună aici și pentru care am muncit din greu să devină pe deplin funcțional. E foarte clar că ne aflăm într-un moment al răspunderii, deoarece supraveghetorul comun supraveghetorul unic, fără un sistem unic de rezoluție, nu se va bucura de foarte multă credibilitate. Și aici, de fapt, e principala problemă. Și apoi, care va fi acel backstop unic? Comisia ne oferă un răspuns. Există probleme care au fost cauzate în, în trecut și statele membre vor fi primele trase la răspundere dacă bail-in-ul creditorilor nu este suficient. E bine, dincolo de asta, în ceea ce privește raportul Elisei și amendamentele, aș vrea să spun cam ce vom depune noi. La articolul 26 și, la articolele 26 și 30 se încearcă slăbirea rolului comisiei pe aici, pe acolo. Discuția este una foarte sensibilă, mai ales în, dacă e să discutăm în general despre rolul comisiei în toată afacerea asta. Negocierile de la Curtea Europeană de Justiție sunt și ele relevante în acest sens, pentru că ne-ar putea oferi un răspuns, ne-ar putea oferi câteva clarificări cu privire la temeiul juridic. Dar, cât timp ne aflăm în baza acestor articole, noi considerăm că trebuie ca Comisia să primească prerogativele corecte pentru ca legalitatea întregului proces să nu fie pusă sub semnul întrebării. Ar fi mult mai bine din punctul de vedere al evitării conflictelor de interese și din punctul de vedere al uh, uh slabei politizării a subiectului să vizăm o construcție diferită. Am avut exact aceeași discuție și la BCE și la SSM. Dar, dat fiind tratatul și dată fiind jurisprudența, pare mai uh, util să ne întrebăm dacă uh, rolul comisiei trebuie să fie puternic și răspunsul este da pentru aceste obligații juridice. De aceea am vrea să existe clarificare aici și sperăm că, oricum, Curtea Europeană de Justiție ne va oferi clarificarea necesară pentru a vedea ce este posibil și ce nu și să avem în sfârșit un răspuns. Elisa, la articole 72 și 78, ne propune o noțiune, Community Public Interest, interesul uh, uh, public comunitar. E destul de vagă această exprimare. Ce este? Mi se pare că cât timp discutăm despre un fond comun și un backstop și cât timp aceste subiecte nu au fost uh, întru totul acoperite, nu știu dacă putem să definim asta în acest uh, regulament, mai ales cu un termen care oricum e ambigu din capul locului. Apoi avem dubii și în ceea ce privește amendamentul 79, unde e vorba de protecția absolută a depozitarilor. Noi credem că depozitarii trebuie protejați și maniera cea mai bună prin care se face asta ar fi un vot pe raportul Zimon, pentru că de 2 ani de zile așteptăm asta, dar în momentul bail-in-ului se prea poate ca marii depozitari să se bucure de bail-in și asta peste acel regim de 100.000 de de euro de protecție. Să nu mai lăsăm tot pe uh, să participe la bail-in acești depozitari, mă scuzați, să nu mai lăsăm tot pe contribuabil să plătească să avem o schemă de protecție, într-adevăr, dar până la urmă, din perspectiva verzilor, aceasta s-a aplicat speciilor rare și nu depozitarilor obișnuiți. Și apoi, vrem clarificare și la 34. Se stipulează eliminarea uh, cerinței de a reconverti instrumentele de datorie. Dragă Elisa, poate că ne ofer mai multe detalii. Pe ce fond s-a făcut acest amendament? La fel și în ceea ce privește amendamentul 65. Ne-am dorit să înțelegem ceva mai bine ce motivație stă în spatele acestui amendament? Eliminarea posibilității ca statele membre să ceară să aibă o, încă o deliberare în Consiliu cu privire la Um, deciziile legate de responsabilitatea care aduc atingere responsabilității fiscale în statul respectiv. Și acum, cu privire la propriile noastre amendamente, iată ce doresc să subliniez. Avem motive întemeiate pentru care acest sistem să se aplice tuturor băncilor și nu doar băncilor mari. Pentru că se spune, doar băncile care intră la SSM trebuie să intre în mecanismul unic de rezoluție. Și asta lăsând băncile mici uh, la uh, nivelul statelor membre. Nu va funcționa asta și am să vă spun și de ce. Pentru că va tot fi nevoie de un mecanism de uh, rezoluție, tot la 20 de ani. Și uh, Germania a rămas destul de izolată cu această poziție. Vă spun ce se întâmplă în Germania. Se propune ca uh, economii de dimensiunea Münchenului să aibă propriul lor sistem de rezoluție. Ce înseamnă acest lucru? Uh, că tot la 20 de ani ar fi nevoie de um, uh, implementarea acestui mecanism de rezoluție, prin urmare nu vor avea suficient timp să trateze aceste cazuri de rezoluție și tocmai de aceea în SUA există un sistem federal de rezoluție și un sistem, o autoritate federală de rezoluție. Se întâmplă din motive foarte bine întemeiate, pentru că doar așa poți să te asiguri că ai o instituție pe deplin funcțională, care pe termen lung să se asigure că nu contribuabilii vor plăti factura. Știu că sistemele uh, știu, cunosc sistemele bancare din Germania, din Austria și există un risc și, de fapt, asta stă în spatele poziției guvernului german, deci riscul că, um, ca schemele de protecție instituțională, care fac deja parte din aceste activități, să-și piardă activitatea. Ele oricum deja fac o parte uh, din aceste lucruri și atunci trebuie să plătească mai puțin la fondul european. Și asta comparativ cu alte bănci care nu sunt partea unei scheme de protecție bancară. Și cam așa e construit fondul uh, german. Și asta trebuie să se întâmple și la nivel european. Deci avem raportul Zimon care va oferi schemelor de protecție instituțională posibilitatea de a face parte din soluție. Și cele care au abordarea aceasta de tip self-help ar trebui să plătească mai puțin în potul comun. Deci cam asta ar fi soluția generală la această problemă. Dincolo de toate acestea, trebuie să vedem cum anume vom cere băncilor să uh, devină obiectul rezoluției pentru ca rezoluția să se poată face într-adevăr. Ar trebui să avem aceleași prerogative ca și fa uh, față de uh, BCE cu acordul interinstituțional. Ar trebui să avem drept de informare și de control pentru Parlamentul European și în același timp ar trebui să spunem foarte clar că atât mecanismele publice și private vor fi ar putea fi vizate pentru a participa la rezoluție prin contribuții. Mă opresc aici. Sunt de acord uh, cu Elisa în rest. Pentru celelalte lucruri am menționat amendamentele care vin ca o completare și Corina are dreptate. Calitatea e pe primul loc, întotdeauna. Și orice s-ar întâmpla, însă ar trebui să ne mișcăm foarte repede în raport cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult, nu e nimeni de la ECR, din ce îmi dau eu seama. E cineva de la GUE? Mulțumesc, Sharon. Nu eu sunt raportor din umbră. Colegul uh, cred că a rămas în trafic și nu a putut să vină. Dar, ca principiu, noi suntem de acord cu acest raport, credem că este corect, că merge în direcția cea bună. Personal, am identificat mici probleme, să vedem cum le vom rezolva prin discuții și amendamente, mai ales în ceea ce privește bail-in. Sunt de acord cu ideea că se încearcă protejarea contribuabilului, dar, de cealaltă parte, nu sunt sigur dacă acesta va fi efectul bail-in-ului. Trebuie să existe o um, um, regulă foarte clară uh, aici. Ce se întâmplă cu sumele de peste 100.000 de euro? Pentru că e clar că depozitele până la acest plafon sunt protejate, dar să știți că există IMM-uri care depășesc acest plafon doar cu puțin și care pot să-și piardă uh, averea. Deci, nu știu, mai târziu, dacă se aplică această regulă, tot statul va trebui să intervină pentru stabilizare. Și ce se întâmplă și cu asigurările? Nu toate, dar în ceea ce privește asigurări de pensie și uh, de bătrânețe, nu știu, uh, va exista o fragmentare din cauza Belinului, dar nu mi-e foarte clar. Nu știu în ce măsură. Și apoi îmi pun următoarea întrebare. Mm, nu are loc și în acest caz doar o amânare și nu o soluționare definitivă. Acestea sunt rezervele mele față de bail-in. În rest, raportorul nostru, Thomas Handel, uh, cu siguranță va interveni data viitoare mult mai punctat și mult mai precis. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum trec mai departe. Avem lista principală a vorbitorilor cu Wolf Klintz, primul. Mulțumesc, Sharon! S-au spus foarte multe, de aceea doar câteva puncte din partea mea. Consider că acest dosar este foarte important. Deplâng, de fapt, că la prezentarea Elisei Ferreira au fost puțini colegi în sală. Să nu ne lăsăm atrași în capcană, să găsim soluții pentru mecanismul unic de supraveghere care nu sunt congruente cu celelalte dosare, mai ales că dosarul BRD este acum în negociere. Deci trebuie să existe compatibilitate. Așa că ce propun eu? Să facem ca la eh, SSM și ca la Autoritatea Bancară Europeană. Să, când ne-am poziționat în așa fel încât raportorii au uh, făcut front comun, deci și uh, echipele SSM și echipa uh, BRD trebuie să fie mereu uh, la curent. Și Dată fiind importanța calității, aceasta trebuie asigurată, orice ar fi, cum spunea și Corin. Dar din acest punct de vedere, termenul de depunere al amendamentelor este cam strâns. De aceea nu pot decât să sper că acest timp limitat să nu uh, vină pe spuza calității amendamentelor. Cu privire la conținut, nu sunt de acord cu Sven. Nu cred că este de bun simț ca supravegherea să capete o altă formulă decât cea din uh, SSM. Deci dacă orice mică bancă va fi inclusă, atunci nu doar că vom uh, încălca principiul proporționalității, dar și principiul subsidiarității. Iar în ceea ce privește soluțiile de finanțare, nu știu, Sven, dacă um, vom avea soluțiile propuse de tine. Dacă procedăm așa cum propui tu, atunci va fi um, începutul sfârșitului și um, cel puțin asta cred eu, nu știu. De aceea cred că nu este o propunere de bun simț. În ceea ce privește autoritățile de rezoluție sau autoritatea de rezoluție, propunerea comisiei este ca BCE și autoritățile naționale să supravegheze situația, să aibă rol de observatori și să decidă mai târziu dacă o bancă într-adevăr poate fi um, inclusă la mecanismul de rezoluție, iar apoi decizia să se ia la Consiliu. Nu știu dacă aceasta este calea cea mai bună. Oricum, rămâne să zăbovim asupra acesteia. Nu este cumva o procedură mult prea alambicată? Iar întrebarea mea este, oare Comisia chiar este legitimată să intervină astfel? Din nou, cred că e important să ne gândim la acest subiect. Cu privire la fondul în sine, știm că mecanismul unic de rezoluție trebuie să fie însoțit de un fond, un fond care nu va fi alimentat peste noapte, ci va fi nevoie de mai mulți ani. Nu știu, nu știu dacă ajung 10, poate trebuie 15. Deci, în orice caz, atâția ani cât să existe mai apoi suficiente mijloace în așa fel încât să discutăm despre un fond puternic S-a discutat parcă de 55 de miliarde. Ei bine, nu pot decât să vă spun că acest fond, dacă ar uh, avea această sumă, ar fi mult prea mic pentru zona euro. În Germania se construiește un fond similar pentru Germania și se discută despre 70 de miliarde, doar în Germania. Deci pe undeva lucrurile nu se pupă. Acest fond, cât timp nu este dotat suficient – are nevoie de o măsură de urgență uh, financiară, un backstop, dar nu se știe de unde și cum. Propunerile care circulă acum nu sunt uh, bune, nu ne duc către un obiectiv final, deoarece îl vizează tot pe contribuabil. Tot el va trebui să plătească factura, că e vorba de mecanismul unic de supraveghere, că este vorba de o refinanțare directă pe piață. Până la urmă, toate aceste lucruri ar fi posibile doar cu garanții, iar garanțiile de la cine vin? Tot de la contribuabil. Cu privire la utilizarea fondului și decizia cum va fi acesta utilizat, cum se mm, prevăd uh, lucrurile? Să avem șase voturi. Două venind de la statele participante. Acum sunt 17, pe viitor vor fi 18, și apoi președinția și președinția adjunctă, comisia și BC. Deci din șase voturi, două uh, reprezintă cele 18 state membre. Nu știu, mie nu mi se pare o, uh, un element decizional echilibrat, pentru că la Consiliu toate statele votează cu aceeași pondere, iar aici, pentru 18 state am avea două voturi, două voci cu aceeași uh, greutate ca și uh, uh, comisia, președinția și uh, vicepreședinția? Nu e în regulă. Și apoi, ce se întâmplă cu fondurile naționale care sunt în construcție. Avem parcă în Germania, în Austria, în Suedia, în Regatul Unit, deci în mai multe state, fonduri naționale pe rol. Sunt uh, create, finanțate de către bănci după criterii diferite, de dimensiuni diferite, uh, iar banii care sunt adunați în aceste fonduri vor fi utilizați cu obiective diferite, în scopuri diferite așadar. Deci să nu dedublăm eforturile, să nu plătească instituțiile financiare de două ori. Nu putem să le spunem finanțați fondul național în continuare și pe lângă asta contribuiți și la fondul european. Dacă se întâmplă asta, povara financiară pe care ar trebui să o suporte aceste instituții va fi mult prea mare. Și apoi, unde va fi sediul? Nu mă deranjează să fie la Bruxelles. Dar este așa cum a spus și Corin. Este cel de-al doilea pilon important al Uniunii Bancare. Uniunea Bancară are odată mecanismul de supraveghere, avem Banca Centrală Europeană cu supravegherea, uh, SSM însă nu este acolo unde este și BC, ci este la Bruxelles, deci e o, o neconcordanță și nu știu dacă ne ușurează munca, pe cât ne o îngreunează, așa că îmi exprim o rezervă. Mai am și poate un ultim punct. Spunem că totul trebuie ca din punct de vedere juridic să fie perfect compatibil cu 114 din tratatul cu privire la funcționarea uh, Uniunii Europene și ca tot acest demers să contribuie la uh, consolidarea pieței unice. Dar dacă este să fim sinceri, până la urmă se consolidează doar o parte a pieței unice, și anume zona euro. De facto, ba chiar punem bețe în roate pieței unice a celor 28 de state membre. Oricum, viitorul va arăta care este adevărul. Putem să creăm un regulament, dar în cazul verde, spunem că nu este Uh, bunul regulament, ci e necesară o directivă pentru că nu este atât de strictă. Nu sunt eu jurist, dar mă întreb. N-ar trebui să ne întrebăm mai bine juriștii înainte să luăm o decizie finală? Mulțumesc! Right now, uh, Diogo Feio. Diogo Feio. Muito obrigado. <coughs> Muito obrigado, Sharon. Eu queria, de uma forma breve, começar por salientar a importância do tema que hoje aqui está. Mulțumesc. Aș vrea foarte pe scurt să spun um, cât de importantă este dezbaterea de astăzi, pentru că ea asigură legătura cu Uniunea Bancară. Și avem nevoie de ea pentru a putea uh, construi această uniune, pentru a întări încrederea în, uh, în ea și pentru a scădea diferențele între costurile pentru creditare între diferitele state membre și, de asemenea, pentru a ține cont de faptul că o firmă uh, într-un statul membru uh, câteodată plătește de două ori mai mult dobândă decât în statul membru vecin. Deci pentru toate acestea e important ca această legislație să fie uh, tratată pentru a vedea și legătura între cetățeni și bănci. Am văzut că e vorba aici de uh, un document foarte important și, bineînțeles, vom prezenta amendamente la acesta, dar aș vrea să mă centrez aici pe patru comentarii asupra patru elemente esențiale. În primul rând, e vorba de existența acelei garanții, așa numitul backstop. Mă întreb dacă această garanție va duce la creșterea încrederii în sistemul în sine. Și pentru a vedea dacă într-adevăr este așa sau nu, va trebui să ne gândim ca acel backstop să fie unul la nivel european, deci unul care să fie gestionat prin reguli comunitare și, în plus, să aibă drept origine reguli europene. Acesta este pentru mine un punct esențial care va permite să transmitem un mesaj de încredere cetățenilor și uh, clienților băncilor. În al doilea rând, cred că ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a face uh, recursuri față de deciziile luate de Consiliu, pentru că multe din aceste decizii vor intra în vigoare după confirmarea noii Comisii Europene, însă este esențial să avem și posibilitatea de a prezenta un apel față de aceste decizii luate de uh, Consiliul de Administrație. Un al treilea comentariu pe care l-aș face. Ar trebui să vedem care va fi relația între un mecanism european de rezoluție și uh, mecanismele existente la nivel național. Și în ultimul rând, ce fel de relație va exista între Consiliul de Administrație și Comisia Europeană și să știm mai precis ce fel de monitorizare va, fa va face Comisia Europeană. Voi analiza cu foarte mare atenție toate aceste aspecte pe care le-am comentat aici în uh, amendamentele pe care le-am prezentat și aș vrea oricum ca și ceilalți raportori din umbră să o felicit pe raportarea noastră pentru felul în care a lucrat la acest dosar și sper ca documentul să aibă reușită și în special să-l putem încheia în termenul stabilit. E adevărat că ar trebui să ne gândim și la faptul că pentru alegerile europene această problemă trebuie să fie rezolvată dinainte. Vă mulțumesc. Okay, thank you. Uh, next, Herbert Dorfman. Mulțumesc. Herbert Dorfman. Mulțumesc. A spus Wolf Klintz cam tot ce voiam și eu să spun în ceea ce privește tratamentul aplicat uh, micilor bănci. Nu sunt foarte de acord cu ce a spus Sven Giegold, că fondurile care există la ora actuală n-ar fi în măsură să facă o rezoluție bancară, pentru că rare ori se confruntă cu așa ceva. Pare rău, realitatea îl co- vă contrazice. Realitatea arată că aceste fonduri sunt foarte în măsură să intervină și să prelucreze cazurile de rezoluție într-o măsură, într-o manieră cât se poate de decentă. Cred că este foarte, foarte important, așa cum au spus-o mulți uh, vorbitori deja, să ne gândim cum și cât să încadrăm micile bănci în uh, acest procedeu. pentru ca măsurile de succes luate în vreme de criză să aibă în continuare efectul scontat. E foarte important ca um, povara pusă pe aceste mici bănci să fie una decentă mm, și să ținem cont de capacitatea lor de plată în continuare. Dar tocmai de aceea mă întreb dacă există un fond național sau regional care acoperă riscul de facto total, atunci ce să mai plătească în plus? Ce se mai așteaptă de la fondul european? Și a doua întrebare. Are rost să preluăm aceste bănci în fond? E o problemă care trebuie analizată îndeaproape, să găsim o soluție care să ofere acestor bănci aceeași șansă la piață, pentru că tot ceea ce discutăm aici costă bani. Bani uh, care sunt plătiți de bănci, dar care nu vin uh, din cer, ci vin de la clienți, de la depozitari. Deci, băncile trebuie tratate la fel. Există instituții care au un sistem de acoperire a riscului și acestea nu trebuie dublu impozitate doar pentru faptul că au fost mai prudente decât altele. Mulțumesc. Mulțumesc. Gunnar Hockmark. Thank you very much and thanks for, um... Mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc pentru toate intervențiile. Sunt foarte convins, odată ce am ascultat uh, toate comentariile făcute aici în legătură cu modul în care ar trebui să tratăm rezoluția bancară, e că e de importanță crucială să funcționeze uh, directiva cu privire la rezoluția vangară cât se poate de repede ca temei legislativ pentru acest text, pentru că altfel riscăm uh, ca diferite filozofii și diferite maniere de soluționare a problemelor să se regăsească în aceste două texte. Dacă ele nu sunt uh, consecvente una cu cealaltă, Uh, atunci asta creează neclarități și oportunități uh, pentru a uh, crea nereguli în diverse domenii. Deci este uh, important uh, și ca aceste texte să uh, fie consecvente în ceea ce privește legătura lor cu schema de garantare a depozitelor. Va trebui să ne asigurăm că legislația aceasta va fi rezolvată, după care să există o legătură între ea și această nouă lege. Propunerea Comisiei uh, se bazează pe uh, textul uh, Consiliului cu privire la acest mecanism de redresare, ceea ce este o manieră bizară de a proceda. De- dar e clar că trebuie să luăm lucrurile cu începutul. E important așadar să clarificăm niște aspecte și aici revenim la ceea ce spuneam și anume procedura de recapitalizare a depozitelor trebuie să fie uh, aceeași peste tot. Nu putem să avem uh, un fel de uh, recapitalizare în mecanismul unic de rezoluție și un alt mecanism în RRD. E o problemă cu care ne confruntăm atunci când apar legi dezvoltate în paralel în același timp. Apoi, un al treilea aspect care mie mi se pare important și care are implicații pentru um, uh, discuția legată de mecanismul de rezoluție este următorul. Cred că este foarte important să putem stabili un sistem în care băncile să fie cât se poate de robuste. Un sistem în care toată lumea care finanțează, investește sau deține uh, o bancă să știe că nu vor putea niciodată evita uh, pierderile sau provocările pe care le pun aceste pierderi. În același timp, uh, cred că această discuție subliniază de asemenea și nevoia de stabilitate și de guvernanță pentru a asigura stabilitatea în vremuri de criză. Am ascultat uh, discuția în legătură cu uh, aceste backstop-uri și știm că toată lumea își dorește uh, să existe un backstop pe undeva, dar nu în propria incintă. Toată lumea preferă ca acest backstop să se afle undeva în altă parte. Uh, ora asta, până la urmă, presupune un risc, un alt fel de asalt moral care ar trebui evitat. Pentru că dacă creăm un sistem în care uh, guvernele și statele membre nu sunt capabile să-și asume o răspundere sau o evită, o răspundere care vine din uh, partea oportunității de a acționa, atunci întotdeauna va exista speranța că altcineva se va ocupa de aceste probleme. Cu toții am auzit discuția în legătură cu fondul de rezoluție și cred că este foarte important să reținem că uh, oricât de uh, vast ar fi un fond de rezoluție la nivel european, acesta nu va fi niciodată suficient uh, pentru marile uh, provocări într-o criză sistemică mai vastă. Iar apoi, dacă nu avem ocazia de a acționa în maniere diferite, folosind instrumente diferite, riscăm să sperăm cu toții că altcineva va rezolva problema, altcineva care nu are capacitatea financiară de a o face. Până la urmă, toată aceasta este miza finalizării acestei uh, uh, legi, dar uh, clar lucrurile mai trebuie clarificate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. V-am avertizat că m-am pus și eu pe lista vorbitorilor, prin urmare iau cuvântul acum. Se pare că încep să am confluzii în legătură cu această propunere, pentru că, de o parte, din perspectivă politică, sunt complet de acord cu importanța de a elabora această lege și de a uh, Uh, face ca această uh, propunere să funcționeze la fel cum ne dorim consolidarea Uniunii Bancare în ansamblu său. Însă mă gândesc dacă oare a fost înțelept uh, să trecem totul într-o singură lege, pentru că începe să pară destul de complicată. Sunt de acord cu ceea ce tocmai a spus Gunnar și anume că documentul de bază care ia în considerare recapitalizarea, rolurile și măsura în care flexibilitatea există sau nu, Uh, se regăsește în uh, directiva cu privire la uh, redresare și rezoluție. Nu putem să ne asumăm situația în care o parte a Uniunii face ceva în legătură cu rezoluția bancară și o alta altceva în legătură cu acest text. Până la urmă, în sistemul unic de, mecanismul unic de supraveghere s-au regăsit câteva dintre aceste elemente. Uh, Elisa a adus și ea în discuție aceste aspecte vis-a-vis -vis de modul în care uh, totul se leagă în regulament cu alte aspecte. Până la urmă, vom avea un regulament care să stabilească uh, autoritatea de rezoluție, așa cum am mai făcut. Iar apoi, statele membre trebuie să aplice o directivă pentru a vedea cum vor aplica toate aceste măsuri însă nu știu dacă făcând trimiteri la uh, directiva cu privire la redresare și rezoluție uh, facem bine, pentru că nu facem altceva decât să cităm atunci această directivă și asta ar putea duce la probleme. Mai există o problemă în legătură cu cine ar trebui să declanșeze uh, rezoluția și asta se reflectă bine aici cu privire la rolul Comisiei. Adesea se spune că autoritatea de rezoluție pe care o propunem noi aici este într-un fel o paralelă um, pentru um, FDIC din Statele Unite. Însă, până la urmă, reprezentanții statelor membre, cei care se află în Comitetul de Rezoluție, um, re reflectă uh, structura acestei autorități din Statele Unite, o autoritate care are expertiză în domeniul rezoluției uh, bancare. Aceasta este chemată să intervină atunci când vine vorba de rezoluția anumitor instituții. Se comentează adesea că uh, nu au, uh, au declanșat proceduri de rezoluție decât pentru instituții mici, însă putem vedea cum am putea completa aceste atribuții. Trebuie să reținem de asemenea atunci când vorbim despre uh, casă și gazdă, uh, cum uh, trebuie să funcționeze aceste mecanisme de rezoluție? Dacă avem un singur punct de intrare, ideea ar fi ca statul membru să acționeze, statul membru în cauză, iar gazda să renunțe la competențe. Același lucru este valabil și pentru Statele Unite, adică gazda se retrage, stă deoparte. Și asta este până la urmă o rezoluție cu puncte multiple de intrare. În același timp, eh, s-ar putea să ajungem și la acorduri eh, internaționale pentru punctele unice de intrare. Eh, sunt însă și modalități de a te retrage într-un astfel de sistem. Asta în cazul în care Uniunea uh, Europeană se bazează prea mult pe intervenția gazdelor. Dar trebuie să privim lucrurile puțin în afara uh, sistemului, uh, mecanismului unic de supraveghere. Mai există un sistem interesant care se aplică tuturor statelor membre, deci statele membre, anumite state membre nu au opțiunea de a se retrage din acest sistem, însă riscul acestora este diferit în funcție de anumite criterii care se aplică însă evident toate uh, băncile din cadrul mecanismului uh, uh, unic de supraveghere vor trebui să um, respecte un set de criterii de calitate. Am putea să ne întrebăm de ce facem asta. unii se întreabă dacă nu cumva subminăm CRD 4 și normativul unic. Unii spun că s-ar putea să regretăm această abordare, alții spun că ar trebui să existe o clauză de revizuire. Însă, uh, alții se întreabă dacă nu cumva acest sistem ar putea să fie extins. e una, gândindu-mă la uh, structura care ne așteaptă, uh, dacă aceasta trebuie restricționată la SSM. Sunt backstop-uri care au fost uh, stabilite, însă uh, poate n-ar trebui să ne gândim la ceva finanțat de uh, industrie. Știu că există anumite sensibilități aici, că anumite state ar dori să se adauge, să intervină în acest sistem, însă vom vedea pe parcurs cum vor evolua lucrurile. În ceea ce privește mm, utilizarea fondului, e bine, am devenit destul de confuză. Se pare că se reiterează planuri de rezoluție Uh, prin care se spune că uh, nu se poate face apel la ajutoare de stat uh, cu excepția acestui fond. Însă niciun plan de rezoluție n-ar trebui să facă, de fapt, trimitere directă la fond, pentru că fondul nu este parte a planului de rezoluție a instituțiilor, ci este vorba de un fond care presupune capital de lucru care trebuie folosit într-o urgență. Deci e un capital de lucru care trebuie, acoperi, uh, care trebuie să acopere uh, costurile uh, rezoluției vis-a-vis -vis de posibilitatea falimentului. Vorbim despre IMM-uri sau de diferite grupuri de deponenți, însă asta înseamnă că Um, cineva ar putea să ajungă să o ducă mai rău de pe urma mecanismului de rezoluție decât dacă ar da faliment. Fondul așadar trebuie uh, folosit uh, pentru scopul pentru care a fost uh, creat și să nu presupună situații care sunt mult mai costisitoare decât um, falimentul. Acesta este unul dintre scopurile primare pentru care a fost creat acest fond. Am început deja să vorbim despre un uh, backstop care ar putea fi folosit în serviciile sociale din nou pentru bănci și practic uh, definim uh, acest cadru ca fiind prea mare pentru a eșua. Și toate acestea în ciuda celor pe care le-am tot spus până acum, că altfel ne-am putea îndrepta iarăși spre un bailout. Trebuie subneaf clar că intervenția prin acest uh, fond este o ultimă soluție la care se poate apela. Sunt reguli care vizează ajutoarele de stat care s-ar aplica statelor membre care nu sunt parte acestui uh, fond, dar nu putem avea situația în care Suedia are un fond pe care l-a obținut uh, din taxe percepute de la bănci, care poate fi folosit doar prin ajutoarele de stat dar alte uh, state se grupează, creează un fond uh, care scapă regulilor ajutoarelor de stat. Sistemul trebuie să fie exact la fel în ambele cazuri pentru a nu putea uh, scăpa de aceste norme care vizează ajutoarele de stat. voi înainta și câteva amendamente, iar în final vreau să spun că dacă fondul va funcționa și va interveni, atunci va trebui să ne asigurăm că se obține valoare uh, de pe urma banilor cheltuiți. Adică dacă se vor percepe taxe um, instituțiilor financiare și se vor folosi banii, atunci ar trebui să existe audituri, controle, contabilitate clară pentru a ne asigura că banii au fost uh, folosiți uh, într-o manieră înțeleaptă și adecvată. Până la urmă, asta înseamnă să ții lucrurile în regulă, în ordine, Uh, nu înseamnă însă că ar trebui să trecem lucrurile cuvânt cu cuvânt în uh, text. E clar că s-ar putea să nu reușim să obținem sistemul perfect de la bun început, vom învăța uh, de pe urma experienței, iar valorile ne vor oferi o șansă să ne îmbunătățim. În cazul în care a doua sau a treia ni se întâmplă exact aceleași lucruri, e clar că rezoluția va fi una mai bună. Mai sunt și alți vorbitori pe listă, așa că mă opresc. Uh, următorii sunt Astrid Luling, uh, Peter Singer, Marian Tyson, Slovan Nitras. Mai e și altcineva? Aceasta era uh, ordinea. Dumneavoastră încă nu interveniți, veți fi ultimul. Astrid este uh, primul intervenient de pe lista mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mă scuz pentru faptul că am ajuns târziu uh, la uh, această ședință. Am votat în Comisia uh, FEM pe marginea unei propuneri de directivă care vizează cotele. Așadar, n-am fost prezentă de la bun început, n-am putut asculta prezentarea doamnei raportor, însă Aș dori să fac câteva comentarii de natură generală și să semnalez mai ales, uh, cum ați spus uh, și voi, importanța acestui uh, regulament care vizează un subiect foarte grav, care poate avea consecințe multiple, pentru că crearea unui mecanism de rezoluție um, unic, după părerea mea, este o necesitate. Pentru noi, ca Parlament European, cred că Uh, e ocazia de a demonstra o anumită soliditate în fața unor tentative uh, venite din partea uh, Consiliului și Comisiei. Comisarul Barnier a făcut foarte bine atunci când a dorit să vină cu o propunere solidă după părerea mea, în ciuda unui temei uh, juridic uh, puțin uh, fragil. Însă circumstanțele sunt cele care sunt și mă gândesc ca și dânsul că ar trebui să acționăm în consecință. Rezoluția unei bănci va rămâne întotdeauna o chestiune delicată și pe viitor și va rămâne sinonimă cu un uh, eșec de uh, viziune, mai ales având în vedere implicațiile pe care un astfel de fenomen uh, le-ar uh, presupune. De altfel, uh, lucrurile din acest motiv trebuie să fie clare, cât se poate de uh, clare. Apoi, zonele de umbră. Uh, dacă rămân, atunci uh, riscurile vor fi tot mai grave. Apoi, în ceea ce privește independența instituțiilor și autorităților pe care le creăm, e bine, aceasta este uh, cheia uh, întregului dispozitiv. Pentru că la un moment dat vor trebui luate decizii foarte uh, dificile, așadar trebuie făcut tot posibilul pentru ca deciziile să poată fi luate nu luând în considerare optica intereselor naționale, ci optica unor interese generale europene. Iar tot ceea ce permite statelor membre să-și reorienteze procesele într-un sens care li se pare lor favorabil, este, după părerea mea, de evitat. Asta vizează nu doar structura de luare a deciziilor, nu doar mecanismul de luare a deciziilor, ci și uh, repartizarea uh, rapoartelor între home și host, găsirea unui uh, echilibru care se anunța a fi foarte subtil. Aș dori să spun că ar trebui să fim foarte atenți la toate aceste subiecte, căci mi se pare că statele membre cu siguranță vor dori să revină la uh, situația în care se bazează uh, uh, unele pe uh, celelalte. Cred că trebuie făcut un efort în acest sens. Dacă sunteți de acord cu mine în majoritate, pentru că este vorba până la urmă despre un interes general. Aș putea evoca și amendamentele pe care le voi înainta, nu o voi face, doar le voi înainta. Însă în ceea ce privește principiul general, cred că ar trebui să jucăm uh, în totalitate jocul unui uh, mecanism de rezoluție um, european, care să fie un pilon fundamental al Uniunii Bancare, însă nu putem să construim un edificiu dacă acesta s-ar dovedi a fi fragil, pentru că uh, asta n-ar face altceva decât să ne pună în fața unor probleme încă și mai uh, grave. Acesta este mesajul pe care doream să-l uh, lansez uh, astăzi. Și vă reveni la detaliu odată ce vom fi înaintat amendamentele. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc și eu. Mi se cere aici uh, să se ia cuvântul de două ori și nu pot permite așa ceva, pentru că la sfârșitul zilei avem și un vot programat și de aceea nu vă dau cuvântul, pentru că vor trebui să revină și raportorii. Peter Zimon, mulțumesc, Sharon. Continui ceea ce a spus Gunnar Hockmark la un moment dat și ceea ce a răsunat și din prezentarea colegului austriac, și anume la ce nivel se va ocupa cine de care bănci. Uh, e vorba și de consistența proiectelor de lege cu privire la Uniunea Bancară. Mie, mi se pare că avem Uniunea Bancară și în diferite domenii ale acestei Uniuni Bancare acționăm diferit, cu viteze diferite. Trebuie să fim foarte atenți pentru ca la final lucrurile să fie congruente și sunt de acord cu Gunnar, trebuie să uh, Ehm, fim foarte atenți. Am terminat cu mecanismul de supraveghere și în aceeași manieră trebuie să facem și legislația pentru redresare și rezoluție, precum și garantarea depozitelor. De ce? Pentru a avea măcar un numitor comun și mai târziu pentru a discuta despre evoluțiile ulterioare, pentru că mie mi se pare că Obiectivul celor trei proiecte legislative este unul pe care îl avem, da, în față, dar când discutăm despre particularități, când discutăm despre o viziune pentru viitor, nu reușim să ne dăm seama dacă nu cumva prin acțiunea noastră ajungem în celelalte două domenii pe care le-am finalizat la mici discrepanțe. Și apoi, dacă suntem de acord că, în ceea ce privește răspunderea și controlul, vrem să existe egalitate, atunci, în ceea ce privește supravegherea, să nu uităm că am spus că doar anumite bănci europene fac obiectul supravegherii directe. Și atunci ne punem întrebarea dacă n-ar fi mai de bun simț să ne întrebăm ce fel de nivel e cuprins la răspundere? Comparând totul cu supravegherea. Asta pentru un sistem paralel cu autoritatea de redresare și rezoluție, cu fond cu tot. Dacă vrem să ajungem la o reglementare în detaliu, atunci mi se pare că trebuie să uh, reluăm discuția și cu supravegherea și cred că am ajuns într-un punct în care a trebuit să discutăm despre acele sisteme bancare mari, transfrontaliere, și nu despre băncile mici și mijlocii, pentru că mai ales în ceea ce privește băncile mici, se pune întrebarea, e nevoie de reglementare? se prea poate să nici nu vrem o redresare la acest nivel sau rezoluție. Să existe insolvență și gata. Dar această decizie, după părerea mea, trebuie să rămână în plan național. Și a mai apărut un element în discuție. Cine declanșează rezoluția bancară? cui îi revine această sarcină. M-a abordat și doamna Luling mai devreme și... Pe viitor, așa este. Dacă nu suntem atenți, și chestiunea redresării va fi pusă pe picior de egalitate cu BCE-ul. Spuneam, unde să încadrăm totul? La fondul de uh, rezoluție, dar sunt colegi care uh, se întreabă dacă n-ar trebui ca și redresarea să revină BCE-ului. Mi-e greu să-mi imaginez asta. Aș fi vrut să avem un proiect legislativ cu privire la uh, rezoluție uh, în timp real pentru a vedea exact un proiect de rezoluție, mă scuzați, de rezoluție bancară pentru a vedea exact cum se desfășoară în timp real și cu ce rezultat. Iar statul în care se află banca respectivă să aleagă exact opusul rezoluției bancare. E bine, ce se întâmplă atunci? Statul trebuie să lupte împotriva deciziei de rezoluție bancară decisă de altcineva. Vă imaginați așa ceva în Germania? ca Germania să înceapă să tragă pur și simplu un BCE pentru că nu dorește o rezoluție bancară? Vă dați seama ce fel de um, reputație ar avea BCE după o asemenea um, întâmplare? Eu cred că sunt chestiuni foarte grele pe care trebuie să le despatem, poate nu astăzi, dar oricum, la un moment dat. Sigur, ca principiu spun asta, pentru că de fapt trebuie să discutăm, pentru că avem amendamentele de depus. Dar oricum, în momentul în care uh, finalizăm cererea spirone a Uniunii Bancare, trebuie să vedem și de aceste elemente. Să existe uh, temeiuri juridice pentru toate cele trei domenii. Mulțumesc. Mulțumesc. Marian Tyson. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik wil uh, even uh, președinte. Aș vrea să mă refer încă o dată la problema domeniului de aplicare a acestei propuneri, pentru că am vorbit despre un manual unic care să se aplice pentru piața unică și cele 28 de state membre. Dorim să avem oarecare uniformitate la nivelul băncilor, dar și pentru cei 17 plus sau 18 plus. Iar în ceea ce privește SSM-ul, dacă vedem cine participă în acest mecanism unic, dacă acest lucru se va întâmpla în mod voluntar, atunci va trebui să vedem ce bănci din aceste țări vor intra în acest grup. Deci, cred că mecanismul unic de supervizare ne poate ajuta aici. Iar puterea de supervizare a Băncii Centrale Europene ar putea fi uh, foarte importantă în acest sens. Din punctul meu de vedere, SSM este foarte important și de aceea nu dorim un sistem pe două etaje, ci un mecanism unic care va trebui organizat uh, din punct de vedere pragmatic și să se facă o diferențiere foarte clară între cei care vor sta sub supervizarea BCE-ului și ceilalți care vor fi sub supervizarea autorităților naționale care ar putea să funcționeze la fel de bine. Și după aceea vom avea și Banca Centrală Europeană, care ar putea interveni atunci când o bancă are probleme. Însă va trebui să definim ce este de competența autorităților naționale și ce nu. Și aceasta ne aduce în continuare la un sistem unic. De aceea trebuie să diversificăm băncile, astfel încât să avem acele bănci care cad sub incidența SSM-ului și care trebuie să respecte regulile de supervizare. Este vorba de eficiență, în primul rând, pentru organiza acest lucru. Și să vedem ce fel de reguli de supervizare există la momentul actual să vedem de ce e nevoie pentru a realiza o astfel de monitorizare a băncilor. Dacă facem o diferențiere aici, atunci um, perspectiva de ansamblu va fi mult mai complexă și probabil că um, așteptările noastre vor avea de suferit. Există și o altă problemă în ceea ce privește contribuția băncilor la acest fond și condițiile impuse din punctul de vedere al riscului și al modelului de afaceri în ceea ce privește berdul. Eu aș putea accepta această soluție, dar va trebui să vedem uh, ce bănci intră sub incidența SSM-ului. să fim foarte atenți la uh, diversele părți ale acestui mecanism unic. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Slavomir! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun uh, față de comentariile făcute de doamna Thyssen că până la urmă acest mecanism unic de supervizare este un mecanism care a început să se consolideze încă de pe acum. Ar trebui să vă reamintesc că statele care se află în fața spațiului euro au început să ia exemplu și tocmai acesta este un element foarte important pentru noi. În acest context al Uniunii Bancare, cred că ar trebui să menținem o anumită uniformitate și să evităm procesul de fragmentare al sistemului. Așa că, din această perspectivă, perspectiva unor țări precum Polonia sau a altor state membre care se afla, află, află în afara zonei euro, trebuie să considere că propunerea Comisiei este una care să ne permită să negociem și să vedem ce anume se poate negocia în cadrul acestui compromis și în cadrul mecanismului unic de supervizare. Aș vrea să subliniez aici, aici că în cadrul SSM, statele care se află în afara zonei euro trebuie să intre în mod automat în mecanismul unic de rezoluție. Iar în ceea ce privește propunerea de vot, mecanismul de vot care a fost propus de comisie, acesta este cu totul diferit de cel uh, care este prevăzut în mecanismul de uh, supervizare și aceasta ar putea duce la mai multe probleme. La momentul acesta, aceasta face ca propunerea să fie greu de acceptat, în special în ceea ce privește partajarea voturilor în cadrul Consiliului de Rezoluție între statele membre care fac parte din acest Consiliu. Și aceasta pentru că interesele acestor țări ar putea fi foarte diferite. Și aceasta ar putea duce la apariția unor decalaje în ceea ce privește voturile, în special pentru față de țara anfitrion, pentru că ar putea reprezenta un risc foarte mare în special, în special dacă ceea ce ne dorim noi este să existe o cooperare foarte bună între statele membre. Eu mi-aș dori ca fiecare stat membru care participă în acest mecanism de rezoluție să aibă dreptul la un vot egal cu cel al uh, țării membre care uh, reprezintă sediul acelui mecanism. Pe de altă parte, în cazul uh, rezoluțiilor uh, pentru situațiile transfrontaliere ar trebui să se aplice principiul egalității între state. Deci să nu existe un stat care să aibă întâietate și să existe niște mecanisme de susținere care să facă ca niciun stat membru să trebuiască să asume toate costurile atunci când există o lipsă de coordonare în ceea ce privește supervizarea. E absolut necesar ca din acest punct de vedere supervizarea să se facă în special din partea Comisiei Europene, pentru că până la urmă e vorba aici de o partajare a costurilor și nu de a face ca a doua țară să fie cea care asumă toate costurile. În domeniul rezoluției și în ceea ce privește rezoluția, cred că aici ar trebui să ne gândim la rolul pe care îl joacă Autoritatea Bancară Europeană și prin intermedierea autorității bancare europene, cred că abordăm aici competențele referitoare la mecanismul unic de rezoluție. Iar în cazul mecanismului de supervizare și mai concret voturile realizate în diversele grupuri existente, cred că există temeri în ceea ce privește existența sau nu a unor garanții suficiente, de exemplu, referitor la ce se include în mecanismul de rezoluție. Să vedem dacă aceste garanții pot fi oferite în mod suficient de transparent, pentru că, așa cum au fost definite ele până la, ele până la ora actuală, cred că um, munca autorității bancare europene ar putea avea de suferit. În ceea ce privește supervizarea unică, din acest punct de vedere, credem că o bună parte a funcției sale este practic uh, inclusă în mecanismul de rezoluție și nu se permite o acțiune directă în uh, cazul unor probleme cu instituții de credit. Așa că ar trebui să vedem ce se va întâmpla și ce se întâmplă cu mecanismele de supervizare și dacă acest mecanism instituțional de supervizare sau mecanismul de rezoluție sunt suficient de clare sau poate că acest mecanism de rezoluție se, rezel, se referă mai degrabă la problema lichidărilor sau poate se centrează mai mult în a, potențialul risc de pierdere în ceea ce privește reputația de partea BCE-ului. Iată aspecte pe care doream să le prezint pentru că cred că trebuie rezolvate din punct de vedere practic. Mulțumesc. Cred că acum s-a întors colegul nostru, colega noastră, așa că am să-i dau cuvântul. Vicky Ford. Da, mulțumesc. Trebuia să particip și la o altă comisie. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi oferiți posibilitatea să intervin un pic mai târziu. Acum, în ceea ce privește protecția pieței unice și ajutoarele de stat, cred că e important să arătăm cu claritate că ajutoarele de stat și acest regim se aplică în cadrul SRM. Deci, uh, chiar dacă decizia a fost luată de către comisie sau de către autorități supranaționale, acest regim va rămâne în vigoare, pentru că acesta este important pentru a avea un regim egal pe întreaga piață internă și pentru a rezolva acea problemă a datoriilor băncilor suverane. Eram oarecum îngrijorată, Eliza, de sugestia de a elimina această referință la ajutorul de stat. Era amendamentul 28, poate că nu l-am înțeles bine, dar cred că trebuie să se arate cu claritate că regulile ajutorilor de stat se vor aplica în continuare. Și cele două funcții ale Comisiei, mm, cea de rezoluție și autoritate pentru concurență trebuie să fie absolut separate pentru că altfel pot apărea conflicte de interese și cred că trebuie să protejăm în mod clar rolul în domeniul concurenței al Comisiei. De asemenea, pentru rolul Comisiei mă bucură faptul că s-a eliminat posibilitatea ca Comisia să declanșeze singură acest mecanism de rezoluție, pentru că aceasta ar ridica multe semne de întrebare și există semne de întrebare și în legătură cu Autoritatea Bancară Europeană și dacă Comisia poate fi blocată de către această autoritate. Deci dacă oferim posibilitate de mediere pentru autoritatea bancară europeană, asta ce înseamnă din punctul de vedere al funcției pe care o îndeplinește Comisia? Aici trebuie să clarificăm mai mult. Sunt bucuroasă de faptul că raportorii din umbră au fost de acord cu ideea noastră de a păstra SRD-ul SRD-ul și cred că e important pentru că pe viitor, dacă s-ar înregistra o schimbare de exemplu felul în care s-ar uh, produce un bail-in, am dorit ca aceste schimbări să se reflecte și în cadrul SRM. Deci ar trebui ca cele două instrumente să fie văzute în paralel tot timpul. S-a discutat aici uh, despre faptul că felul în care se declanșează fondul unic de rezoluție nu depinde neapărat de competența noastră. Nu știu dacă s-a eliminat uh, la amendamentul 32 uh, puterile uh, Berlinului competența în ceea ce privește Berlin, iar acum în ceea ce privește problemele de gazdă, țările gazdă și reprezentanții sunt îngrijorate pentru că articolul 51 la mecanismul de votare este îndreptat către instituțiile gazdă și aceasta ar putea fi o chestiune importantă pentru noile state membre. Iar la nivelul de planificare aș dori să văd că autoritățile gazdă au uh, o putere mai mare în ceea ce privește pregătirea. Acum referitor la buget și responsabilități. Este foarte important ca puterea de decizie a Comisiei să ne deschidă ușa pentru a putea considera și o anumită responsabilitate pentru aceasta dar asta să nu înseamnă să expunem uh, prea mult bugetul Uniunii Europene. Trebuie să clarificăm neapărat acest element. Parlamentele naționale, rolul lor ar trebui să fie unul foarte solid și statele membre care nu participă, am auzit aici uh, colegul nostru polonez care s-a exprimat, uh, trebuie să aibă dreptul să participe la deciziile Consiliului, chiar dacă nu au drept de vot. Și aș dori, de asemenea, să se utilizeze un limbaj în care să se utilizeze și acele garanții fiscale uh, față de cei care uh, devoalează tot felul de cazuri. Deci toate acestea implică o certitudine juridică și știu că unul dintre colegii noștri erau foarte îngrijorați uh, pentru că dosarul a înaintat foarte încet, pe drumul acestei uniuni bancare. Însă totul, până la urmă, revine la un singur lucru, claritate legală pentru acest nou regim și nu trebuie să ne grăbim pentru a lua decizii care, până la urmă, să nu fie clare din punct de vedere juridic. Avem nevoie de claritate juridică și asta înseamnă, în primul rând, să fim responsabili din punct de vedere democratic. Filip, ai dorit să iei cuvântul sau nu? Nu, n-am să-ți dau cuvântul de două ori. Filip poate să-mi spună dacă dorește să intervină. Îmi pare rău. Dar încercați să faceți aici niște precedente cu care nu sunt de acord, așa că sunt urmărită de la Washington să vadă ce se întâmplă aici. Dacă nu mai este nimeni nou care să ia cuvântul, atunci am să-i dau cuvântul raportorului. Elisa, te rog. Mulțumesc. Am să vorbesc în engleză pentru ca lucrurile să meargă mai rapid pentru că am înțeles că e destul de târziu. N-am să încerc să răspund individual la toate comentariile care s-au făcut aici. Aș vrea doar să vă informez că am luat notițe de toate sugestiile pe care le-ați făcut, toate comentariile dumneavoastră și am să încerc să ajung la soluția optimă într-un spirit de cooperare și pentru a îmbunătăți acest text. Am fost uh, foarte atentă la nevoia manifestată de a, a stabili mecanismul RRD și, de asemenea, de a exista o compatibilitate absolută față de sistemul SRM. Există această compatibilitate între SSM și SRM și eu cred că ar trebui să respectăm descrierea pe care a făcut-o doamna Thyssen. E vorba de o chestiune universală din punctul de vedere al băncilor care sunt acoperite, dar bineînțeles că există o relație între statele membre pentru care băncile au doar mecanismul unic de supervizare și rezoluția unică, pentru că altfel nu există, nu se poate înțelege acest lucru există și această putere de supervizare foarte puternică, care în mod direct sau indirect are o putere de influență asupra băncilor care sunt uh, stabilite în anumite state membre și e inevitabil că aceasta să ducă la un sistem comun de rezoluție uh, care este urmare a uh, fondului unic de rezoluție. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, bineînțeles că nu se poate încălca principiul pieței unice. Așa că cu toți înțelegem că e vorba de un echilibru foarte delicat și că trebuie să ajungem la o soluție bună. Un al doilea aspect este cel al uh, fațetelor acestei structuri. Îmi pare rău că colegul nostru Peter Zaiman nu mai este aici, pentru că Cred că, într-adevăr, avea dreptate. Avem schema pentru garanțiile pentru depozite, mecanismul de supervizare comună, vom avea și mecanismul de rezoluție comun, dar nu trebuie să uităm că acești trei piloni fac parte din Uniunea Bancară și au sensuri diferite. Avem uh, rezoluția unică, mecanismul unic incluzând și de aici și fondul unic de rezoluție, dar până la urmă, în ceea ce privește garanțiile pentru depozite, avem uh, sisteme care sunt individuale. Deci nu există o cooperare mm, prestabilită în ceea ce privește garanțiile pentru depozitele cetățenilor care se află în cadrul mecanismului unic de rezoluție și de supervizare. Deci trebuie să avem acest lucru în cap pentru că vom proteja depozitele doar uh, plătind atunci când e nevoie în situații de urgență, până la acea limită de 100.000 pentru fiecare depozit. Și aceasta ne aduce la o altă chestiune importantă, și anume să menținem piața internă și să ajungem la un mecanism care să ofere mai multă claritate pentru a vedea până unde putem merge cu acest instrument de bail-in. Bineînțeles că am făcut eforturi pentru a ajunge la un sistem comun de bail-in, de recapitalizare. Aceasta presupune și o anumită armonizare a diverselor fonduri de rezoluție și a fondului unic, și aceasta ne aduce practic la rolul acestui fond unic de rezoluție, pentru că eu nu îl văd ca pe un sistem de plată atunci când e problemă, ci ca un instrument de facilitate financiară pentru a face fezabile tot felul de operațiuni care vor fi necesare pentru a oferi rezoluția acestor instituții. Bineînțeles că nu toate depozitele se află în aceeași situație. Înțeleg că depozitele mari nu pot fi tratate la fel ca uh, depozitele care aparțin IMM-urilor, de exemplu, deci poate vom reuși să avem o abordare comună pentru acestea. Însă nu cred că putem explica cetățenilor că avem un fond care uh, va garanta anumite valori, dar pentru depozite uh, nu vom avea decât uh, acest ultim recurs și anume acea garanție națională pentru a plăti depozitele până la valoarea maximă de 100 de mii. Nu asta ne dorim. Bineînțeles că recunoaștem existența uh, schemei de protecție instituțională și trebuie să introducem într-un fel și aceste scheme care sunt foarte interesante din punct de vedere financiar, însă trebuie să oferim garanții și cetățenilor din alte țări care nu sunt incluși în aceleași scheme. În felul acesta, chiar dacă situația nu este similară, se oferă anumite garanții. Există și problema finanțării și cred că cu toții suntem de acord că acest fond va trebui să aibă o mai mare credibilitate și pentru aceasta va trebui să găsim o soluție pentru a, a garanta existența acestui fond, pentru că a fost nevoie de foarte mult timp pentru ca el să devină un fond solid din punct de vedere financiar și va fi operațional doar atunci când uh, vor exista banii necesari. Doresc de aceea să primesc și contribuțiile dumneavoastră în acest sens și înțeleg foarte bine că această problemă a început uh, să fie discutată și la Consiliu și sper să ajungem la o abordare comună prin care să rezolvăm această chestiune. Mi-am notat și problema uh, voturilor și a puterii de vot uh, care a fost semnalat aici. Am primit mesaje diferite. Înțeleg că trebuie să garantăm prin prezența instituțiilor comunitare o anumită cultură comună în felul în care sunt operaționalizate deciziile Consiliului de Administrație. Vom vedea cum putem gestiona această problemă și țin cont de spusele doamnei Vortman Col. Pe de altă parte, n-am înțeles exact mesajul pe care l-a transmis Silvi, pe care tu l-ai citit, dar am înțeles că era oarecum reticentă în ceea ce privește dreptul de vot pentru Banca Centrală Europeană. Așa că va trebui să vedem ce facem în această privință. Bineînțeles că sunt multe chestiuni de dezbătut, dar um, am văzut că avem și o perspectivă comună în ceea ce privește claritatea pentru a vedea cine declanșează această fază de rezoluție. Dar există și multe alte chestiuni pe care nu le-am rezolvat deocamdată și care au fost comentate astăzi aici. Wolf Klimt spunea menționa problema tranziției. Există și alte probleme, tranziția nu doar pentru fondurile naționale existente la ora actuală, ci și în ceea ce privește felul în care trecem de la uh, evaluarea valorilor la acest fond, pentru că aceasta este o precondiție, și să avem un manual cu reguli unic. Mulți colegi au vorbit despre aceasta, deci manualul unic în ceea ce privește procesul de recapitalizare și felul în care uh, operează aceste fonduri. Uh, Sharon a fost foarte clar în această privință și Vicky de asemenea și, într-adevăr, procesul de recapitalizare care a fost propusă în ceea ce privește LRD de către Consiliu, care îți permite o recapitalizare prin uh, fondurile naționale, ar putea fi combinată cu posibilitatea de a recurge la acea ultimă soluție și uh, aceasta pe baza principiului acordului între raportori. Însă, cum poți uh, face acest lucru atunci când ai un mecanism unic de rezoluție? Există, deci, multe chestiuni uh, pe care trebuie să le rezolvăm și am ținut cont și de comentariile și cererile făcute de colegul nostru polonez, de recomandările doamnei Luling, uh, Bineînțeles că va trebui să funcționăm într-un mod foarte clar, să vedem cum rezolvăm relația între statele membre și băncile care se află în Uniunea, în Uniunea Bancară și cele care rămân în afară, dar al căror mecanism vine prin intermediul RRD și nu prin mecanismul unic de rezoluție. Iată, un text foarte complicat care implică și multe detalii la fiecare articol, care ridică tot felul de întrebări, întrebări prezentate de Sven și de Vicky Ford. Cred că aici uh, nu s-au înțeles bine numerele articolelor, dar oricum uh, Amendamentele pe care le-am propus doreau să ofere o mai mare competență, așa cum spunea și doamna Vicky Ford, deci să ofere o mai mare putere dacă autoritatea de rezoluție ia o decizie care nu este interpretată în mod adecvat de către autoritatea națională, atunci există posibilitatea de a interveni în mod direct. Iată de ce am prezentat mai multe amendamente în contextul potrivit și cred că aceasta oferă mai multă claritate. Referitor la participarea la nivel național, scopul meu, prin amendamentele pe care le-am prezentat, este acela de a nu avea decizii luate la nivel comunitar care să afecteze în mod direct responsabilitatea fiscală a statelor membre, fără să existe niște limite. Practic, cu alte cuvinte, am interzis o astfel de practică. Însă voi încerca la nivel personal să vă explic acest lucru și dacă e necesar să facem o redactare din nou împreună pentru mai mare claritate. Mulțumesc din nou colegilor și voi analiza cu foarte mare atenție toate amendamentele pe care le veți prezenta. Vă mulțumesc și pentru această dezbatere deschisă care m-a ajutat foarte mult. Vă mulțumesc. Mulțumim. Deadline Mulțumesc. Termenul pentru amendamente e foarte strâns. Este deja este prevăzut pe 18 octombrie, dar s-a anunțat din vreme, așa că sistemul de depunere a amendamentelor a fost uh, deschis imediat după ce Elisa și-a, de, și-a prezentat raportul, chiar prima dată. Deci uh, a trecut ceva vreme și vă rog așadar să nu uitați că termenul este pe 18 octombrie la ora 17 și vom discuta pe 18 noiembrie, votul la Econ având loc pe 25 noiembrie, la plenară urmând să mergem în martie 2014, asta plecând de la ideea că vom ajunge la un acord și cu Consiliul până la vremea respectivă. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume So, so we have formally a, Formal discutăm amendamentele mm, de la punctul 6, raportul Hans-Peter Martin. El însă nu poate să fie aici. With a pentru că are o problemă de transport și e blocat multora li s-a întâmplat asta astăzi, dar a reușit să producă o declarație pe care eu o voi citi în numele raportorului. To his opinion, EU guarantee. E vorba de garanția acordată de UE Bănci Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiune de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii. Raportorul, în primul rând, își cere scuze pentru că uh, nu ajunge la timp la vot, dar a existat un accident pe autostrada din Germania cu un blocaj total. Cu privire la aviz, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor care au cooperat într-o manieră pozitivă, mulțumesc raportorilor din umbră de la diferitele grupuri politice cu care am obținut compromisuri rezonabile. Există două cereri de vot pe părți din partea PPE la compromisul C și H, dar în ceea ce mă privește ar fi cel mai bine să adoptăm pe deplin aceste compromisuri. Pe ansamblu sunt mulțumit de faptul că am reușit să implementăm puncte importante, cum ar fi standardele de raportare bancară și la nivelul intermediarilor, precum și la nivelul recipienților de ajutor BI. Cu adoptarea amendamentelor de compromis vom avea mai multă transparență la nivelul alocării fin- finanțării BI, și un mecanism îmbunătățit de control uh, la nivelul proiectelor finanțate. Totodată putem să limităm specula. Aș dori să invit pe raportori din umbră sau pe oricine altcineva să comenteze amendamentele și dacă se iscă nevoia de a discuta, raportorul speră că va putea ajunge la timp. N-a reușit încă, sperăm totuși să poată, să vină. Iată care au fost comentariile lui Hans-Peter Martin. Nu știu, mă uit în sală, Uh, sunt raportori din umbră care doresc să comenteze. Domnul Luhan. Yeah, thank you, Chair. Um, I have the pleasure to represent Mr. Stolojan as a shadow report. Am plăcerea să-l reprezint pe domnul Stolojan, care e raportor din umbră. Și domnia sa, după discuția de la PPE, vine cu propuneri de modificări, voturi pe părți la compromisul C, așadar. E vorba de with a gradual phasing out și până la sfârșitul acestui paragraf. E partea a doua de la compromisul C. Se cere un vot separat, așadar. Pentru domnul Stolojan și pentru noi de la PP, pentru că săptămâna trecută am discutat la Strasburg, nu are rost ca investiția din domeniul energiilor regenerabile să fie preferate. De ce? pentru că există state care în continuare depind de aceste resurse energetice și nu ar trebui să blocăm dezvoltarea din acest punct de vedere. Acesta este argumentul din spatele deciziei noastre. Și apoi mai avem un amendament în ceea ce privește compromisul H, uh, consentul 14 și acolo cerem un uh, vot pe părți E ultima propoziție. Priority should be given to small-scale, off-grid, decentralized renewable energy projects. Aceasta este așadar partea care trebuie votată separat. Noi nu credem că trebuie să se facă o asemenea prioritizare, pentru că în continuare există țări care se confruntă cu probleme, mai ales că în Uniunea Europeană nu ne descurcăm perfect la acest capitol, așa că n a trebuit să cerem ca statele non-europene să se descurce mai bine. Deci, vot pe părți și la compromisul H. Am retras amendamentul 78. Acesta a fost redactat de domnul Stolojan. Apare pe lista de vot oricum. De fapt, acestea au fost principalele elemente, acestea sunt schimbările venite de la PP, iar domnul Stolojan dorește să mulțumească tuturor raportorilor din umbră, raportorului, cooperarea a fost una fructuoasă. Domnia sa se bucură că avem acest raport, acest proiect de aviz. Oricum a fost cam controversat la reuniunea PP de săptămâna trecută, dar uh, am obținut un rezultat. Acesta este atât din partea noastră. Nothing special to add. Nu mai am nimic special de adăugat, vă mulțumesc. Uh, well, sorry, we have, we have Uh, ba nu, mă scuzați. Mai sunt și două amendamente orale sorry, if you, if you... ale liberalilor. Thank you și le sprijinim. Uh, De la S&D, Elisa, în numele cui vorbești? În numele lui Thais Berman? Da, așa este. În numele colegului meu vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru muncă și da, grupul SND este unul care sprijină pe deplin propunerea făcută. Propunerea comisiei e una pe care o salutăm din mai multe motive. E vorba de direcționarea activităților BI în, către uh, domenii care vor îmbunătăți condițiile sociale și vor alinia mult mai bine politicile Uniunii la politicile BI. Invers, de fapt, politicile BI la politicile Uniunii. Pentru noi e foarte important ca accentul să cadă pe promovarea IMM-urilor, iar schimbările climatice să fie combătute și preîntâmpinate. De asemenea, salutăm faptul că în această propunere e extinsă garanția UE pentru următoarea perspectivă financiară 2014-2020, cu posibilitatea de a avea și o prelungire de șase luni de dragul continuității finanțării BI, operațiunilor de finanțare. Iarăși un element crucial. Așa că, repet, se crede că acest aviz, de fapt, îmbunătățește propunerea comisiei și ne interesează menținerea status quo-ului BI să poată utiliza practici durabile, să aibă o viziune pe termen lung, să combată um, paradisurile fiscale, un subiect foarte sensibil pentru noi. Cerând BI să fie mai transparent în ceea ce privește finanțarea, devine foarte clar încotro se îndreaptă fondurile. Deci cu aceste note speciale pe transparență și respect față de tot ceea ce am făcut pentru a combate paradisurile fiscale și jurisdicțiile comparative, sprijinim amendamentele de compromis așa cum au fost ele elaborate și încă o dată mulțumim raportorului pentru munca sa. Cam atât din partea socialiștilor și democraților. Președinte, mulțumesc. Nils, în numele liberalilor. Mulțumesc, doamnă președinte voiam să fac și eu câteva comentarii succinte. Per ansamblu, suntem de acord cu toate amendamentele de compromis elaborate la reuniunea raportorilor din umbră. Eu cred că este foarte important să avem un echilibru între transparență și combaterea uh, evaziunii fiscale și a spălării de bani, fără însă prea multă tevatură birocratică la BI. Așa că pentru asta eu uh, propun două amendamente orale, să eliminăm o parte a uh, amendamentului 24 articolul 16. Am făcut asta după ce am luat legătura cu cei de la BI. Propun așadar să eliminăm ideea ca BI să suspende imediat um, liberarea salariilor până ce Olaf se va fi pronunțat. E vorba de, in such cases, the disbursement of loans shall be immediately suspended. La 16 cu 2, amendamentul 74. Cei de la BI spun că această prevedere nu respectă standardele de piață și va fi cu greu acceptată de contrapartide prin urmare, n-ar trebui să apară nici, nu este nici în interesul BEI, nici în interesul Parlamentului să ceară a, a, această a, idee și să se redeschidă întregul raport. Tocmai de aceea eu am făcut un amendament oral. Mulțumesc foarte mult. Numele verzilor se exprimă cineva? Filip. Este o situație interesantă în care ar trebui să vorbesc în numele unei persoane care nu e, uh, pentru a mă adresa unei persoane care nu e aici. Dar oricum, asta e situația. Noi vom sprijini toate amendamentele de compromis ale raportorului. Sus, uh, spun două lucruri. Uh, Domnul Stolojan a fost și el reprezentat și uh, prin persoana care l-a reprezentat a spus că nu ar trebui să ne limităm la finanțarea proiectelor care vizează energiile regenerabile în domeniul energetic. Ei bine, vreau doar să spun următoarele. Ceea ce fi finanțează acum ABI, și anume tehnologie, eliminarea tehnologiei din secolul XIX, este grav nu, nu sunt convins de argumentele dumneavoastră că noile state membre n-ar fi interesate sau că n-ar fi platforme eligibile pentru așa ceva, pentru că potențialul eolian sau solar este cel puțin la fel de mare în aceste țări ca și în restul Europei. A spune că avem tehnologii vechi, deci trebuie să le menținem, nu este niciun fel de argument în opinia mea. Și apoi, probabil că vom fi în poziție minoritară, poate cu excepția cazului în care ne susține Astrid Luling. Spuneam că BRD a trebuit să fuzioneze cu BI sau oricum cu acele părți ale băncii care sunt relevante pentru activitatea băncii mondiale. Suntem sătui ca instituțiile inutile să rămână în picioare, să-și continue activitatea, pentru că, până la urmă, costă bani și beneficiul este zero. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Nu? Foarte bine. Cât de cât ne-am încadrat în program. Au existat, da, 78 de amendamente, cu amendamentele raportorului cu tot. Poziția Econ e una stabilă, consensuală, așa că votăm astăzi, deoarece votează și, se va vota în curând și la Comisia Principală bugete și bineînțeles că vrem să ne depunem și noi avizul. Așa că astăzi, așa că haideți să trecem la vot. Are toată lumea documentul în față, lista de vot. Să vedem dacă ne descurcăm fără cartelele de vot. Da, vedem pe parcurs. Mai întâi, amendamentul 12 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu sunteți prea mulți, sunteți foarte răsfirați, și dacă nu ridicați mâna, ne încurcăm. 14 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul A. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cam la limită. Credeți că puteți să numărați mai bine? Ce ziceți? Secretariat will count. Haideți că numără secretariatul mâinile. Cine e pentru să ridice mâna sus? Pentru, pentru. Hang on, wait, wait a minute, wait a minute. Right, we are voting on... The... Stați o secundă, votăm a doua parte a compromisului C și trebuie să numărăm uh, uh voturile fizice. Ridicați mâna dacă sunteți pentru. One, two. Okay, right, we'll do it electronic. Bine, vom face un vot electronic. whilst I find a card now. Mai întâi trebuie să așteptați după mine ca să-mi găsesc eu cartela. I know there's one somewhere. Yeah. No, I think we just open the vote. Okay. Cred că Thomas a deschis votul. Is everybody plugged in? S-a conectat toată lumea? second second part of Right, this is part two of com Repet, partea a doua a compromisului C. Okay. voted. A votat toată lumea? Toată lumea s-a conectat, a votat, se adoptă cu 16 la 11. 52 pentru, împotrivă, a, verificăm mai bine, vă rog, la 52. A votat toată lumea? Mm, am închis votul, chiar dacă un buton nu era apăsat. Mulțumesc. Se respinge. 17 la 10. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica și la 54. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar hai să verificăm. Și da, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge cu aceeași majoritate. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. și așa se pentru. Împotrivă. Nu e clar. Așa se pentru. Împotrivă. 66, Jean-Paul. Nu știu dacă ești pentru sau împotrivă la 66. Ești pentru? Foarte bine. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 cu un amendament oral al ALDE. E toată lumea mulțumită de acest amendament oral. Nicio obiecție. Minunat. Pentru cu amendament oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 76. 77 pentru împotriva abțineri se respinge. 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 a fost retras. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. H pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum trecem la amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 e caduc, 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog frumos, la 33. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 34 pentru, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În regulă, 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă. Putem verifica 37, vă rog. A votat toată lumea. Se pare că ne tot înmulțim pe măsură ce trece vremea. Votul s-a închis. Respins. 15 pentru, 16 împotrivă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 devine caduc și trecem la 41, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ciudat că nu se ridică mâinile. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă, abțineri uh, se adoptă, 44 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 44. Că au mai venit și alți colegi. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă 19 la 15, compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 e în regulă să avem și amendamentul oral, nu se opune nimeni. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final electronic pe marginea textului astfel modificat. Votul s-a deschis, sperăm? Nu? Încă nu. Acum. Încă doi mai trebuie să voteze. Închidem votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări uh, Uh, tuturor celor care sunt absenți. Nu mai avem nimic de discutat. Uh, următoarea întâlnire 17 octombrie, joi, la ora 9. Vă mulțumesc!